Lei dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio, abbiamo già lavorato stamattina. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să ne începem activitatea. Am uh, avut o dimineață plină în care ne-am ocupat de modificarea actului electoral Iar în această după-amiază vom examina inițiativa cetățenilor. Vom avea patru raportori care vor introduce acest subiect din partea două persoane din uh, partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale și două persoane din partea Comisiei pentru Petiții, doamna Zita Gurma și domnul Lamasur din partea Comisiei AFCO și domnul Hefner și de doamna Diana Wallace din partea Comisiei pentru Petiții, Comisia PETI. toate grupurile politice importante în Parlamentul European sunt reprezentate de acești patru vorbitori. Așadar, cu acordul dânșilor, de asemenea cu acordul Consiliului și Comisiei, ar trebui să încheiem această introducere destul de rapid. Domnul Flau, reprezentantul uh, Belgiei, președintele Camerei Reprezentanților în Parlamentul Federal al Belgiei. Nu a putut să fie aici alături de noi. Este reprezentant, reprezentat de doamna Gwendolyn Rutten, pe care o salut. De asemenea, președinția Consiliului este reprezentată de Olivier Chastel și comisia de domnul Maro Șefcovici. Trebuie să uh, fim cât mai eficienți, astfel încât, așa cum am procedat și dimineața. Vreau să vă rog pe toți care doriți să, vă, să participați la această dezbatere să completați formularul pe care îl aveți în fața dumneavoastră pe masă, astfel încât să ne putem organiza eficient discuțiile. Așadar, am să dau cuvântul raportorilor pentru a face o introducere, însă înainte să ne dau cuvântul, Vreau să vă reamintesc, conform articolului 50 din regulamentul de procedură, Comisia pentru Petiții este asociată Comisiei AFCO și președinta Comisiei pentru Petiții, doamna Mazzoni, ne-a anunțat că ni se va alătura puțin mai târziu. Am să o rog pe doamna Ruten să ne prezinte opiniile dânsei. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor parlamentari, stimați colegi, ca deputată belgiană, dar și uh, fostă funcționar al Parlamentului European, îmi face mare plăcere să prezidez această reuniune parlamentară organizată de Comisia Afaceri Constituționale și la care sunt prezente și parlamentele naționale. Uh, domnul Andrei Flau, din păcate, ca mediator în negocierile guvernamentale, nu a putut, din păcate, să asiste la reuniunea de astăzi. Vă transmit mesajul, mesajul său și voi încheia cu câteva remarci personale. Președinția belgiană a, a, a avut uh, rolul de a pune în aplicare uh, Uh, tratatul de la Lisabona conform președinției anterioare. Uh, președinția belgiană vrea să consolideze Uniunea Europeană și uh, cunoștințele despre Uniune în lume, dar și în interiorul Uniunii. Inițiativa cetățenilor pe care o discutăm astăzi se înscrie în aceste obiective. Dreptul de inițiativă cetățenească este o inovație majoră a Tratatului de la Lisabona. În 1979, Parlamentul European a putut fi ales în mod direct. Cu 30 de ani mai târziu, în 2009, Tratatul de la Lisabona a dat cetățenilor europeni uh, să fie auziți în mod direct. Acest lucru are o importanță istorică. După cum știți, principiul inițiativei cetățenești, transcris în articolul 11 punctul 4 al tratatului, unde se spune că uh, un număr de un milion de cetățeni europeni pot să uh, ia o inițiativă de a invita Comisia să înainteze o propunere în legătură cu chestiunea considerată importantă. Tratatul de la Lisabona a deschis calea către democrația participativă. Această nouă voce completează uh, Universul European. Oricum, acest lucru completează practicile de până acum ale Comisiei de a ține consultări publice pentru a asculta vocile cetățenilor înainte de orice proiect de act, act legislativ modalitățile de exersare a acestui drept, printre alte, altele declarațiile, semnăturile, administrativ, admisibilitatea cererilor trebuie să fie încă dezbătute. Președinția belgiană vrea să contribuie la acest proiect democratic și inovator în mod direct și ținând cont de mijloacele tehnologice actuale. Trebuie să consolidăm uh, legitimitatea diplom- Trebuie să construim o punte între trecutul și prezentul istoriei europene. Tehnologia comunicării uh, a, are un rol nou în viața noastră de, de zi cu zi. formulele și dezbaterile de idei uh, se înmulțesc. Acest proiect al inițiativei cetățenești deschide dezbaterea și autorizează exprimarea vocii cetățenilor. De fiecare dată când se utilizează datele personale uh, la nivel electronic, se va ajunge la un echilibru și mai mare în democrația europeană. Procedurile trebuie să fie simple și eficiente, fără să adauge o sarcină prea mare statelor membre, păstrând securitatea sistemului și în același timp evitând utilizarea frauduloasă. Perspectiva unei consultări deschise a cetățenilor poate să facă parte din democrația directă, care a început uh, în agora Greciei antice. Este vorba aici de o formă de exprimare liberă, deseori considerată uh, ca uh, leagănul democrației. Inițiativa cetățenilor uh, nu se știe însă dacă va avea succes și cum va evolua. Trebuie să încercăm să găsim aceste răspunsuri care totuși vor fi, uh, se vor preciza pe măsură ce uh, inițiativa cetățenilor va intra în aplicare. Scopul nostru permite ca instrumentul comunitar să uh, consolideze spațiul public european, să consolideze coeziunea și să ducă la apariția unei opinii publice europene. Domnule președinte, domnilor eurodeputați, stimați colegi, voi face câteva remarci personale. Această inițiativă a cetățenilor este o ocazie foarte bună de a comunica cu tinerii cetățeni europeni. De aceea, promovarea ideii integrării europene în cadrul tinerilor trebuie să fie uh, o aspirație constantă a noastră. Dacă Parlamentul și Consiliul vor decide că persoanele sub 16 ani nu vor putea uh, lua parte la acest proiect, poate că această temă a participării cetățenilor sub 16 ani la inițiativa europeană poate să fie o primă temă de dezbatere a acestei proceduri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimată doamnă Ruten. Este prevăzut acum o intervenție a doamnei, o doamnei Mazzoni, care însă, din păcate, nu este aici. Dumnezeu este președinte al Comisiei pentru Petiții. Vă voi reaminti care sunt chestiunile esențiale pe care le aduce acest uh, document. Articolul 11 din Tratatul de la Lisabona prevede deja aceas, instituirea acestei inițiative cetățenești. Acum, însă, Parlamentul European trebuie să prezinte un proiect care să traducă în niște reguli precise această noutate. Dat fiind că ritmul lucrărilor noastre este foarte rapid, pe 8 noiembrie, relator, ă, raportorii, mă scuzați, își vor prezenta propunerea Comisiei. De aceea această reuniune este atât de importantă pentru a prezenta eventualele modificări. Raportorii, bineînțeles, vor uh, face grosul muncii. Îl vom asculta de asemenea pe reprezentantul Consiliului și al Comisiei. Însă acum a venit momentul să-i dăm cuvântul pentru 5 minute, nu mai mult, uh, să le dăm cuvântul raportorilor. Cine dorește? Eventual domnul președinte la masur, Poate doriți să începeți prezentarea, să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reamintesc originea și spiritul în care a apărut această noutate adusă de tratatul de la Lisabona. așa cum a amintit și președintele nostru. Au existat multe proceduri prin care Comisia Europeană, și țin să-l salut acum pe domnul Șefcovic. deci, înainte de a ne propune un proiect legislativ, deci Comisia a căpătat obiceiul de a consulta Parlamentul European, parlamentele naționale, guvernele, dar și societatea civilă, partenerii economici, ONG-urile și asta prin publicarea cărților verzi sau albe. Pe de altă parte, Parlamentul European organizează permanent uh, forumuri, dezbateri împreună cu Comitetul Regiunilor sau cu Comitetul Economic și Social, iar Comisia pentru Petiții, ai căror raportori vor lua cuvântul, este obișnuită să uh, întâlnească direct cetățenii europeni. Însă întâmpinăm două probleme majore. O problemă este o problemă permanentă cu care va trebui să uh, continuăm să existăm. Și anume, Bruselul este îndepărtat de cetățeni. Bruselul este mult mai departe decât capitalele de provincie sau naționale. Și deci, totdeauna această distanță va exista. Și o problemă foarte dificilă, deoarece spre deosebire de structurile federale, nu există o administrație europeană, comunitară, în afara Bruxelului. Deci nu există o birocrație europeană. Singurii funcționari, toți funcționarii europeni, mă scuzați, sunt la Bruxelles. Dreptul comunitar este aplicat de administrațiile naționale și regionale, iar informațiile privind drepturile comunitare sunt date de uh, acestea. Și a doua problemă majoră pe care o întâmpinăm, însă pe care va trebui să o soluționăm, este următoarea. În mod ciudat, după 50 de ani de construcție europeană, timp în care am eliminat toate barierele dintre noi, toate frontierele, toate controlele la graniță. Circulația este acum liberă pentru cetățeni, pentru mărfuri, produse agricole, informații pentru capital, însă în ceea ce privește dezbaterea politică nu avem aceeași libertate. Deci în continuare există 27 de dezbateri naționale și de dezbateri naționale. Și deși avem alegeri europene, odată la 5 ani sunt tot niște alegeri naționale. Vă dau exemplul țării mele, Franța principalul canal uh, de televiziune francez, TF1, la care se uită fiecare seară două treimi din francez, nici măcar nu are un corespondent permanent la Bruxelles. Ce înseamnă asta? La televiziunea franceză nu se vorbește despre realitatea europeană decât atunci când vin personalitățile înalte din Franța în vizită aici personalitățile sunt filmate și se dă atunci o viziune pur națională asupra lucrurilor și mă tem că în multe state membre situația e aceeași. De aceea s-a lansat ideea acestei proceduri originale, care nu există în statele membre. E mai mult decât o petiție, însă e mult mai puțin decât un referendum de inițiativă populară. Nu e neapărat uh, o formă de democrație directă, ci o formă de democrație participativă. Ce am încercat noi să facem? Am încercat să le dăm cetățenilor europeni, dacă sunt suficient de numeroși, adică un milion, deci să le dăm aceeași putere de a sesiza Comisia Europeană, deci o putere de inițiativă uh, la fel ca puterea de inițiativă pe care o are Consiliul European și Parlamentul. În momentul de față, Consiliul de Ministri și Parlamentul sunt organele legislative. În același timp, însă, pot veni cu inițiative politice. Iar acestea nu pot uh, fi transformate în proiect de lege decât prin decizia comisiei. Deci aceasta, acesta este rolul comisiei. Deci nu putem decât să facem legi pe baza propunerilor făcute de comisie. Acesta este monopolul juridic pe care îl are practic comisia, însă nu este un monopol al ideilor politice. Și avem statistici, experiența ne arată că pe o perioadă de 10-15 ani inițiativele politice pentru a lansa noi politici, pentru a face legislație nouă, sunt reprezentate deci în mod egal câte o treime uh, pentru fiecare instituție, Comisie, Parlament și Consiliu. Ei bine, prin tratat propunem să existe un al patrulea inițiator de politici, și anume cetățenii. Dacă aceștia se adună vor putea sesiza Comisia Europeană. Răspunderea Comisiei constă în, anali- în a analiza conținutul propunerii respective și să decidă în funcție de responsabilitatea sa dacă se va modifica o lege existentă, dacă se va abroga o lege existentă sau dacă se va crea o nouă lege sau eventual poate să hotărască să nu facă nimic, știind că decizia finală va aparține Consiliului de Ministri și Parlamentului. Un ultim comentariu. Colegii mei vă vor explica care este procedura pe care intenționăm să o punem în practică împreună cu domnul Șefcovici și cu președintele Șastel. Principala diferență față de o petiție sau față de alte manifestări ca demonstrațiile de ieri de la Bruxelles, este faptul că această procedură îi uh, invită pe cetățeni să acționeze în mod cetățenesc. Deci ei pot cere să se pună capăt unei legi, uh, să ceară abrogarea ei, însă spiritul general este să atragă atenția Comisiei asupra unei probleme în cazul căreia nu există legislație. Sindicatele, partidele, ONG-urile de asemenea pot vorbi despre, despre problematica respectivă, însă prin această inițiativă îi țintim pe cetățeni – Și să nu uităm că există categorii de cetățeni uh, care practic nu ne interesează pe noi, pe politicieni, pe deputați. Sunt oameni care nu sunt organizați între ei, sunt uh, categorii uh, disparate. Sunt oameni, de exemplu, care locuiesc în țări uh, care nu sunt țărilor de origine, unde uh, trăiesc, se căsătoresc, se îmbolnăvesc, își deschid o afacere, se îmbogățesc, în fine, în mod normal, în funcție de uh, aceste probleme, cetățenii aceștia care până acum nu aveau modalitatea de a protesta, deci acum vor putea să ne sesizeze. Uh, și ideea nu este neapărat să se opună sau să distrugă la ceea ce există. Nu, ei vor putea să ne atragă atenția asupra problemelor care există în viața de zi cu zi și împreună cu ei vom putea uh, elabora o legislație care să soluționeze aceste probleme. Vă mulțumesc, domnule Lamasur, pentru modul precis în care ați încadrat problematica din punct de vedere cultural mai ales. Acum, doamna Gurmai, vicepreședinta acestei comisii, va continua și domnea ei, făcându-ne o altă prezentare. Mulțumesc. Acest raport este unul foarte important, sigur, pentru că sunt uh, patru actori aici, doi din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale și doi din partea Comisiei pentru Petiții. Mă bucur că suntem cu toți aici pentru că asta arată că luăm în serios acest raport și avem nevoie de un consens, dorim un consens mare și vreau să uh, îi salut și pe domnul Șefcovici și pe domnul Șastel pentru că e clar că avem nevoie de toți partenerii. Este de asemenea prima dată când discutăm acest această inițiativă foarte importantă cu Parlamentele Naționale. Mă bucur să îl salut și pe domnul Rod, care este vorbitorul uh, din partea unui Parlament Național care se va implica în această dezbatere. Mă bucur să-i salut pe toți colegii, nu doar cei din ECOSOC, ci pe toți colegii interesați, pentru că acest, uh, această inițiativă este un instrument foarte important al democrației participative. Însă fără domnul Casini nu se poate întâmpla nimic. Vreau să spun și acest lucru foarte clar. Vreau să vă Uh, prezint puțin uh, situația și să vă prezint modul în care am făcut lucrurile. Am vorbit cu Alan și am încercat să ne împărțim cumva uh, timpul și materialul. Un bărbat și o femeie am încercat să ne împărțim bine sarcinile și să avem amândoi succes. Știți că femeia are problema suplimentară pe care o aveau Ginger Rogers cu Fred Astaire și anume că femeia trebuie să facă toată treaba pe tocuri și Uh, într-un, uh, într-o ținută mai uh, dificilă. Bun, în orice caz, mă bucur foarte mult că sunt din Ungaria, va urma și președinția Ungariei și sper că președințiile, cele trei președinții vor putea să încheie aceste documente. De aceea vreau să rog și pe reprezentanții Comisiei și Consiliului să ne ajute în acest proces. Așadar, am dorit să pregătim această inițiativă. Am avut foarte multe consultări cu societatea civilă, cu colegii din Parlamentul European, dar știm că aceasta este o mare responsabilitate, pentru că știm cât de mulți uh, oameni au votat la ultimele alegeri parlamentare și m-am bucurat să uh, pot participa la discutarea raportului domnului Daf această dimineață. Știm că mai puțin de 50% din uh, europeni cred în democrația europeană și cred că uh, noi dorim ca acest lucru să se schimbe. Eu știu că noi patru uh, suntem capabili să colaborăm foarte bine și, cu toate că avem un calendar foarte uh, strâns, cred că este important ca pe 8 decembrie, cum a menționat președintele, să avem o dezbatere a proiectului de document, pentru că proiectul este gata, sigur că trebuie să fie tradus în toate limbile. Nu doar Comisia pentru Petiții ci și Comisia Cult, Comisia Libe și Comisia pentru Afaceri Juridice vor uh, elabora avize și uh, propunerea de regulament al Comisiei a fost o bază foarte bună, pentru un punct foarte bun de plecare. Când ai un punct bun de plecare, atunci și activitatea ulterioară este mai ușoară și uh, personalul domnului Șefcovici a făcut o treabă foarte bună, uh, cu toate că și ei au trebuit să respecte niște termene foarte strânse. În orice caz, am avut o colaborare foarte bună, a fost foarte deschiși uh, sugestiilor noastre și cred că acesta este momentul oportun pentru a avea discuția și cu parlamentele naționale. A fost inspirată de discuția de dimineață. Andrew Duff a avut 26 de intervenții la raportul lui și sper că vom uh, reuși să avem o dezbatere la fel de fructuoasă și după amiază. Sigur că dorim să îmbunătățim acest document în trei Uh, modalități. În primul lucru, cel mai important pentru cetățeni și pentru uh, factorii decizionali, vrem ca acest instrument să fie mai ușor de utilizat de către cetățeni. E nevoie de mai multe informații despre inițiativa cetățenească. Uh, acest instrument trebuie să fie unul uh, democratic, care să poată fi utilizat de cetățeni, uh, care să nu poată fi abuzat și să fie folosit în interesul cetățenilor. Noi uh, ar trebui, ne-am gândit la vârstă, nu știu dacă să începem de la 16 ani. Europa este deschisă tuturor cetățenilor ei. Sper că statele membre vor dori să schimbe legislația, pentru că aceste lucruri trebuie să fie transpuse în legislația uh, statelor membre. În orice caz, am propus modificări la text care să evite um, orice fel de poveri administrative inutile, pentru că vrem uh, ca activitatea să fie foarte eficientă. De exemplu, promisia a propus verificarea admisibilității numai după ce se colectează 300.000 de semnături. Dar nu cred că avem nevoie de atât de multe uh, semnături uh, pentru a verifica admisibilitatea, deci cred că ar trebui să fim mai eficienți. Un alt punct. Ce se întâmplă atunci când sunt colectate un milion de semnături? Organizatorii care a, colectează atât de multe semnături trebuie să primească ceva în schimb, măcar să aibă o audiere în care să poată să explice despre ce este vorba, ceea ce creează o legătură mult mai bună între noi și cetățenii europeni. Și mai sunt doar, doar două exemple de modificări pe care am vrea să le vedem. Domnul Lamasur va intra mai mult, a intrat mai mult în detalii, de fapt. E foarte important cum va funcționa această procedură? Din punctul nostru de vedere, noi facem eforturi pentru ca acest instrument să fie la dispoziția cetățenilor cât mai repede. Uh, nu știm dacă va avea loc un acord în primă lectură la sfârșitul acestui an. În orice caz, ar fi foarte bine dar uh, toată lumea trebuie să fie de acord pentru acest lucru, pentru că dacă înainte de plenară uh, apar tot felul de obiecții, atunci nu reușim să obținem uh, o majoritate pentru acest text. Dar cred că trebuie să arătăm cetățenilor că suntem în stare să ajungem la consens pentru a face un lucru bun împreună. Așadar, uh, suntem deschiși tuturor contribuțiilor din uh, parlamentele naționale, din întreaga Europa, sigur, contribuțiilor colegilor din Parlamentul European care deja și-au exprimat interesul în comisiile noastre, în Comisia AFCO și Comisia PETI. Pot să vă asigur că uh, nu vrem ca uh, viteza lucrărilor să ducă la scăderea calității textului. Cetățenii europeni trebuie să simtă că lucrăm în interesul lor. Mulțumesc! Grazie, signora Gurmai. Allora, chi vol... Mulțumesc, doamna Gurmai. Cine dorește să vorbească acum? Doamna Wallis. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știe toată lumea de aici, trebuie să lucrăm în echipă. Lucru în echipă între raportori, între diversele instituții și vreau să extindem acest lucru în echipă și către parlamentele naționale, pentru că niciodată nu vom crea un spațiu democratic european de care vorbim atât de elocvent, decât dacă o facem împreună cu colegii noștri parlamentari din eh, statele membre. Noi vrem să creăm aici ceva care să fie atractiv și accesibil pentru cetățeni. Așadar, oferta din partea noastră către ei eh, pentru a participa la procesul democratic trebuie să fie eh, acceptată de către cetățeni. Eu și colegii mei am fost uh, foarte bucuroși că există o experiență uh, deja a cetățenilor europeni care uh, înaintează petiția acestui Parlament. Uh, și această procedură ne dă câteva indicații în legătură cu procesul uh, inițiativei cetățenești. Ar trebui să fie clar că o petiție europeană nu ne dă uh, un uh, drept participativ chiar atât de mare, însă este la fel o experiență participativă. Dăm dreptul de a depune o petiție oricărui re- rezident al Uniunii Europene, oricare ar fi vârsta sa. Deci, repet, oricare ar fi vârsta sa și nu s-a întâmplat nimic, uh, nu uh, ni s-a spart cerul, nu a căzut cerul, nu ne-a cer, căzut cerul în cap, nu a existat niciun fel de șoc uh, și am putut să um, avem un proces al petițiilor funcțional. Noi am putea să scădem limita de vârstă la 16 ani pentru inițiativa cetățenească și chiar mai jos. Pentru că dacă vrem să permitem participare, atunci este important să includem pe toată lumea, în special pe tineri. Tuturor le spunem că uh, au dreptul să semneze și după aceea vor avea dreptul să voteze. Haideți să le dăm, în primul rând, dreptul de a semna o cerere și o petiție uh, cât mai devreme posibil. Este vorba de o inițiativă cetățenească europeană. Dacă introducem diverse limite de vârstă în uh, statele membre, atunci uh, în acest fel subminăm de nivelul de deschidere. Și pentru a trece la o altă probleme, la o altă problemă, cum vom verifica aceste semnături? Este corect ca fiecare stat membru să fie implicat în verificarea semnăturilor. După cum am spus de la început, cu toții trebuie să participăm împreună. Însă dacă unele state membre cer și cred că unele state membre vor cere acest lucru, vor uh, cere Uh, ca persoanele care semnează să se identifice prin acte de identitate, acest lucru ar putea să uh, împiedice procesul de inițiativă cetățenească. Unele state membre nu vor cere identificarea persoanelor. De asemenea, nu cerem identificarea atunci când se depune o petiție către Parlamentul European. De ce am cere uh, Uh, un act de identitate atunci când cineva vrea doar să-și pună o semnătură. Vrem să facem acest act uh, cât mai uh, simplu posibil. Dacă le oferi ceva cetățenilor, atunci ei vor să vadă un rezultat, un răspuns. Și trebuie să fie foarte clar că la finalul acestui proiect, dacă se adună în mod corect o mie de semnături, Comisia va avea obligația de a răspunde în același fel în care răspund în fața Parlamentului sau Consiliului de Ministri. Și acest lucru trebuie să fie extrem de clar. Cetățenii uh, trebuie să știe care va fi rezultatul acțiunii lor. Uh, vrem accesibilitate, spirit european și spirit de echipă. Vă mulțumesc! Avem acum patru coraportori, însă aș dori să-i urez bun venit doamnei Mazzoni, care tocmai ni s-a alăturat. Aș dori să o rog să vină aici prezidiu. Așa ne vom organiza activitatea. Domnul Hefner va lua cuvântul acum și va fi ultimul dintre raportori după care vom asculta intervenții din sală, însă înainte de acest lucru aș da cuvântul și doamnei Mazzoni sau, sau nu, atunci vom trece direct la intervenții din sală. Poate vă veți alătura nouă, doamnei Rüten și mie. și după care voi da cuvântul domnului Șastev și domnului Șefcovici. Însă acum are cuvântul domnul Hefner. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană este una dintre marile promisiuni ale tratatului de la Lisabona. Poate să ne ajute să facem Europa o Europa a cetățenilor, după cum a spus și Alain Lamassur, Știm acest lucru. Instituțiile europene, Parlamentul European sunt departe de cetățenii. Cetățenii nu se simt aproape de deciziile luate aici. Însă acum le permitem să facă propuneri Comisiei Europene pentru noi decizii. După părerea mea, acest lucru este primul instrument transnațional al participării cetățenești. De aceea este important ca Europa să arate cetățenilor că au un cuvânt de spus, că s-au deschis porțile în fața cetățenilor. Și de aceea este important, de vreme ce în mod normal avem un raportor sau doi raportori, în acest moment avem patru raportori din patru state diferite, din patru grupuri politice diferite care conlucrează cu Comisia și cu Consiliul pentru a ajunge la un text legislativ bun. Pentru a fi deschis, până acum nu este sigur dacă această inițiativă îi va încuraja într-adevăr pe cetățeni să se angajeze în afacerile europene. Poate să ducă și la frustrare dacă se adună un milion de semnături, însă vor primi doar o scrisoare din partea comisiei care va spune că mulțumește pentru semnături, însă nu va da curs propunerii respective. Acest lucru nu va fi suficient. Așadar, este vorba de crearea unui dialog între instituții și cetățeni. Noi uh, cei patru raportori lucrăm uh, la această inițiativă pentru ca ea să fie practică, nu birocratică și să încurajeze dialogul. Nu este vorba de un referendum, este vorba de deschidere către propuneri. După cum s-a spus deja, am, propune, am propus să se șteargă pragul suplimentar de 300.000 de semnături pe care l-a uh, propus Comisia pentru a decide asupra admisibilității unei propuneri. Nu este corect să uh, propui cetățenilor să adune 300.000 de semnături și să le dai speranțe și după aceea să le spui că nu, nu aveți voie, uh, poate procesul trebuie repetat și așa mai departe. Vrem ca această admisibilitate să fie decisă la început. În momentul actual, uh, orice persoană individuală uh, poate să trimită un e-mail uh, pentru o inițiativă. De aceea propunem ca inițiativă cetățenească poate să poată fi depusă de șapte cetățeni din șapte state europene uh, pentru a uh, arăta că este vorba de o inițiativă serioasă, că are uh, o dimensiune comunitară, că nu este împotriva tratatelor și Comisia are dreptul să facă o propunere legislativă. În ceea ce privește verificarea, Diana deja s-a referit la această problemă. Eu m-aș referi la două alte probleme. Una este calendarul. Noi la Parlament nu vedem niciun motiv să avem un uh, spațiu de timp de 12 luni, extrem de scurt. Pentru o campanie națională acest timp ar fi suficient, însă uh, la o campanie europeană, unde trebuie adunate semnături din uh, în multe state membre, poate acest timp nu este suficient. Nu vrem ca inițiativa cetățenească să fie disponibilă doar organizațiilor mari. Vrem uh, ca aceasta să poată fi accesată și de ONG-uri noi uh, și de aceea propunem un termen de 18 luni și nu doar de 12. Ultima idee, care este diferența între o Uh, inițiativă cetățenească și o petiție. Ce obțin cetățenii pentru cele un milion de semnături? Dacă primesc doar o scrisoare, nu este suficient. Noi propunem ca comisia să fie obligată să facă o audiere publică pentru a asculta argumentele cetățenilor. Din nou, este vorba aici de deschiderea ușilor, de crearea unui dialog cu cetățenii europeni pentru a ajunge la cele mai bune rezultate. Eh, pentru ca cetățenii să simtă că este Europa lor și că propunerile lor sunt ascultate. Comisia nu poate fi obligată să dea curs unei propuneri, dar poate fi obligată să asculte cu seriozitate propunerea respectivă. Vă mulțumesc! And, um, Vă mulțumesc pentru a reduce puțin distanța față de Bruxelles, îi voi da cuvântul acum domnului Roth. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, mulțumesc pentru oportunitatea, pentru posibilitatea de a pre prezenta aici punctul de vedere al Bundestagului german și uh, al parlamentelor naționale în același timp, mă simt onorat să pot participa la această discuție. Din punctul nostru de vedere, inițiativa cetățenească europeană ar trebui să folosească tuturor cetățenilor europeni. Ceea ce înseamnă pentru noi, trebuie să avem o inițiativă, un instrument care să fie ușor de utilizat, cât mai nebirocratic și o inițiativă care să intre în vigoare cât mai curând. Și toată lumea trebuie să-și uh, facă treaba în acest sens. Consiliul, Parlamentul European, dar și Parlamentele Naționale, care, în cadrul răspunderii naționale, trebuie să uh, intre în dialog pe această temă cu guvernele lor. Parlamentarii care sunt reprezentați astăzi aici uh, se consideră parteneri ai cetățenilor. Noi avem obligația de a ne asigura că interesele cetățenilor sunt reprezentate în acest proces legislativ. Și mă bucur foarte mult și vreau să mulțumesc raportorilor din Parlamentul European, doamna Gurmai, domnul Lamasur, domnul Hefner și doamna Wallis. Vreau să le mulțumesc pentru că e foarte clar că există o mare parte care uh, întrunește consensul uh, tuturor, cel puțin uh, și a colegilor din Bundestag. Noi am avut deja două dezbateri în adunarea parlamentară inferioară a Parlamentului Germaniei și uh, am uh, avut uh, diverse opinii. În orice caz, grupul meu a utilizat procedura de consultare lansată de comisie pentru a emite un aviz. În orice caz, această inițiativă cetățenească foarte clar nu trebuie supraestimată, pentru că ea vine să completeze democrația. Simțim cu toții că e nevoie de mai multă democrație în Europa. Cetățenii trebuie să fie luați mai mult în serios. Dezbaterile trebuie să fie europenizate asociațiile, organizațiile și partidele trebuie să fie europenizate. Eu constat și constat cu îngrijorare acest lucru că suntem mai degrabă într-o tendință a renaționalizării partidele populiste care vor să, să se izoleze de Europa. Um, Ei bine, acestea sunt în creștere. Trebuie să eliminăm ziduri, nu să construim noi ziduri, trebuie să construim punți. Și în acest sens, o inițiativă care nu vine din partea unui anumit stat membru sau a unui partid național sau unei asociații naționale, ci vine din mijlocul uh, Uniunii Europene, din rândul cetățenilor europene, e bine, un astfel de instrument ar fi util. Deci nu trebuie să supraestimăm, dar nici să subestimăm. Așadar, sunt oarecum iritat de rezistența, de rezervele care au fost uh, și care se, se menționează, după cum au spus toți raportorii, nu este vorba de un referendum, e vorba de o inițiativă. Dar o astfel de inițiativă trebuie să fie luată în serios de Comisie și de toate instituțiile europene. Aș dori să menționez acum câteva așteptări ale colegilor din uh, Bundestag pentru că avem uh, un destul de uh, solid consens asupra multor puncte, ceea ce mă face uh, optimist. Cred că ar trebui să fie scăzut numărul minim de state membre față de uh, numărul propus de comisie. O treime din statele membre mi se pare că mult. Noi ne așteptăm la un sfert. Acesta trebuie să fie numărul minim uh, Uh, cerut pentru astfel de inițiativă. Mă bucur că s-a scăzut uh, numărul uh, cetățenilor, dar trebuie să ne uităm la practică și să vedem în ce măsură în statele membre uh, astfel de inițiative sau astfel de petiții sunt sau nu utilizate de cetățeni. Uh, verificarea admisibilității trebuie să aibă loc din punctul nostru de vedere la începutul inițiativei. Este absurd dacă se colectează 100 de mii de cetățeni, dacă se implică 100 de mii de cetățeni activi într-o astfel de inițiativă, după care să le spui, băi bine, nu, această inițiativă nu va avea succes pentru că Uh, nu intră în sfera de competență a Uniunii Europene. Acest lucru uh, va duce la o și mai mare dezamăgire și la un creștere și mai puternică a scepticismului față de Uniunea Europeană. Așadar, verificarea la început. De asemenea, recomandarea mea față de Parlamentul European ar fi să nu se creeze noi autorități pentru verificarea admisibilității. Uh, s-a propus un, um, un comitet ad hoc format din experți, din uh, înțelepți, eu m-aș gândi mai degrabă la utilizarea Comisiei pentru Petiția Parlamentului European um, în acest proces și, de asemenea, Comisia. S-ar uh, forma astăzi un uh, organism, s-ar forma astfel un organism permanent care să poată să verifice admisibilitatea astfel încât Uh, rolul foarte important al Parlamentului European să fie luat în considerare. Nu cred că avem nevoie de un nou organism. De asemenea, salutăm uh, salutăm introducerea unui uh, drept de uh, inițiativă și anume există cetățeni care doresc uh, să uh, inițieze anumită inițiativă, o prezintă comisie, iar atunci când comisia refuză, uh, cetățenii respectivi, organizatorii inițiative, trebuie să aibă utilita- uh, posibilitatea de a apela la Curtea de Justiție. Așadar, trebuie să aibă dreptul, dreptul, de a, dreptul de a recurs în fața Curții de Justiție. În uh, raportul pe care l-am uh, văzut, e uh, trecută o soluție foarte prietenoasă pentru cetățeni. Pentru că trebuie să putem utiliza și mediile. trebuie să utilizăm colectarea de date online. Uh, e nevoie de un uh, proces de colectare a semnăturilor care să cuprindă cât mai mulți cetățeni. Bundesagul german deja de mai mulți ani utilizează un astfel de sistem online și nu cred că trebuie să fie trecut aici numărul uh, cărții de identitate. Dacă un cetățean își trece numele și adresa, acest lucru este suficient în cazul Bundestagului German pentru a putea înainta o petiție în fața Parlamentului Național. Așadar, de ce în cazul inițiativei uh, cetățenești uh, europene ar trebui să existe niște obstacole mai mari decât atunci când dorești să înaintezi o petiție Parlamentului tău național. Salut de asemenea faptul că uh, raportorii propun un dialog cu inițiatorii înainte de verificarea uh, finală. Dacă cetățenii, dacă inițiatorii au făcut atâtea eforturi și s-au implicat uh, la nivel transfrontalier, uh, au mers pe străzi, au uh, colectat semnături, atunci ar trebui să aibă dre- dreptul să intre în dialog cu uh, instituția respectivă, mai ales cu comisia. Uh, S-a vorbit și despre calendar. Eu aș propune o soluție cât mai pragmatică. 12 luni, mi se pare o perioadă prea scurtă. 18 luni, în cazul unei inițiative la nivel european, cred că este o perioadă suficientă și dacă înainte de um, expirarea acestei perioade se acumulează cele un milion de semnături, atunci procedura poate să fie încheiată mai repede. Deci 18 luni nu trebuie să fie, nu trebuie să dureze atât de mult, dar să poată să dureze atât de mult perioada de colectare a semnăturilor. Așadar, vreau să adresez Consiliului și Parlamentului European rugămintea de a încheia această procedură cât mai repede posibil. Uniunea Europeană ar trebui să demonstreze cetățenilor faptul că îi iau în serios. Nu există niciun fel de temeri față de această inițiativă, nu din potrivă, ne bucurăm că va exista această inițiativă. Așadar, curaj tuturor, dragi colegi, uh, consultări cât mai rapide și o încheiere cât mai rapidă. Eu mi-aș dori acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem această primă rundă a discuției noastre. se încheie după ce raportorii și domnul Rod și-au prezentat uh, opiniile. Domnul Rod a prezentat uh, o poziție rezumând uh, pozițiile parlamentelor naționale și vom îl auzi pe domnul Șas de lume președinției. Domnilor și domnilor, în primul rând trebuie să vă spun, așa cum au făcut-o și alții înaintea mea, că unul din progresele cele mai importante uh, făcute de tratatul de la Lisabona se referă tocmai la consolidarea funcționării democratice a Uniunii Europene. Sunt mai multe forme este consolidat uh, rolul Parlamentului European, sunt asociate mai mult uh, la procesul decizional parlamentele naționale, crește de asemenea reprezentativitatea democratică în cadrul Uniunii Europene și așa cum au spus și alții aici, cum ar fi președintele Parlamentului belgian, Tratatul de la Lisabona a dorit ca cetățenii să participe direct la procesul de integrare. Astfel s-a venit cu elemente de democrație participativă, și tocmai aici se înscrie și această inițiativă cetățenească care le va permite cetățenilor să înainteze Comisiei Europene o inițiativă legislativă. Acesta este unul din aspectele cele mai vizibile și concrete, o inovare adusă de Tratatul de la Lisabona. Se va favoriza un adevăr- o adevărată dezbatere trans națională, se va crea un veritabil spațiu european și de aceea mă aflu astăzi aici. Cred că experiența dumneavoastră în teme asemănătoare ne va ajuta în dialogul pe care îl avem între Comisie și Parlament. E clar că trebuie găsit un echilibru la care nu se ajunge așa de ușor. Instrumentul trebuie să rămână apropiat de cetățeni și ușor de accesat. În același timp trebuie să garanteze să îi se garanteze credibilitatea și după cum știți, Consiliul Uniunii Europene uh, de mai mult de trei uh, luni, a publicat o orientare generală pentru a pune în practică acest drept de inițiativă. Și fără să intru acum în detalii tehnice, aș vrea să vă reamintesc câteva elemente din acest document orientativ. Consiliul propune să se stabilească numărul de state minim din care trebuie să provină cetățenii la o treime din statele membre. De asemenea, propunerea este completată prin cerința de a stabili un număr minim de cetățeni pe fiecare stat membru numă în funcție de o formulă matematică care ține cont de populație și de numărul de deputați europeni. S-a dorit să se fixeze, în primul rând, uh, pragul de control al admisibilității întâi la 100.000 de cetățeni, după aceea la 300.000 de cetățeni. În orice caz, se prevede că um, această inițiativă, inițiativele care nu intră în sfera de aplicare a tratatului sau care contravin valorilor Uniunii, deci acestea ar trebui să fie respinse chiar din momentul înregistrării. Regulamentul ar trebui de asemenea să încurajeze Comisia să promoveze dezvoltarea unui uh, software ușor de accesat, uh, sigur, pentru colectarea de semnături online deoarece Consiliul crede că un astfel de program informatic le va permite organizatorilor să lanseze mult mai repede astfel de inițiative, respectându-se în același timp regulile de protecție a datelor. Consiliul uh, completează propunerea Comisiei spunând că pentru fiecare stat membru sunt necesare datele de identificare care trebuie indicate în formularul de sprijin, iar autoritățile naționale, după cum știți, Vaza unor sondaje vor trebui să verifice autenticitatea acestor semnături. Asta pentru... și asta trebuie să se facă cât mai repede, această obligație trebuie respectată cât mai repede. Eu nu voi vorbi în numele comisiei acum, vă, pun, vă spun însă că așteptăm o poziție consolidată din partea Parlamentului European pentru a continua negocierile în trialog, deci între cele trei instituții. De asemenea, ne bazăm pe o, un calendar care pare deja stabilit și conform căruia până la sfârșitul acestui an vom stabili termenii și regulile acestui uh, regulile acestui regulament. Noi credem că e o problemă urgentă. De ce? Deoarece, deoarece pe 1 decembrie se va împlini un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iar cetățenilor le va fi uh, greu de înțeles că după un an instituțiile încă se mai, uh, încă tot mai negociază în legătură cu aceste reguli prin care cetățenii își pot face auzit uh, glasul și pot propune comisiei o uh, serie de subiecte care trebuie abordate. Iată deci cum și noi la Consiliu suntem de partea Parlamentului și a Comisiei avem uh, ședințe destul de frecvente, constructive, însă cred că acum ar trebui să abordăm din plin, să zic așa, acest subiect pentru a putea pune într-adevăr în practică această inițiativă cetățenească. Vă spuneam cu câteva clipe în urmă că acesta este unul dintre obiectivele cu vocația democratică cea mai tare, cea mai puternică dintre obiectivele din tratat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în fața Parlamentului European. De asemenea, și domnul vicepreședinte al Comisiei Șefcovici uh, ne-a onorat de foarte multe ori cu prezența dumnealui. L-am ascultat de asemenea și în plen. Dumnealui uh, acordă o atenție deosebită problemelor ridicate de Parlamentul European. Vă rog, domnule Șefcovici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule ministru, stimați eurodeputați, stimați uh, parlamentari din parlamentele naționale. Mă bucur Mă bucură faptul că putem discuta împreună această chestiune atât de importantă, inițiativa cetățenească, precum și procesul electoral. Deoarece e clar Cine a avut de câștigat după intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona? Ei bine, Parlamentul European, Parlamentele Naționale și cetățenii. Și acum, dată cu implementarea tratatului de Lisabona, trebuie să aplicăm în practică toate aceste măsuri. Le mulțumesc tuturor celor care au pregătit, la, care au pregătit uh, această inițiativă cetățenească. La Cartea Verde am avut comentarii importante din Portugalia, din Cehia. Au fost sugestii foarte importante atunci când pregăteam uh, acest uh, document. Deci am primit comentarii din Italia, din Cipru, din Republica Cehă. Comentarii importante și trebuie să vă spun că suntem recunoscători Consiliului pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu președinția spaniolă uh, și cu președinția belgiană și datorită dumneavoastră am reușit să obținem atât de repede acest document. Bineînțeles, acum Așteptăm cu nerăbdare raportul și versiunea consolidată din partea Parlamentului European, care va veni destul de curând. Așa vom putea continua munca pe marginea acestei propuneri în cadrul și în, în cadrul trialogului. Majoritatea detaliilor au fost prezentate eh, foarte bine de către domnul Chastel. L-am ascultat cu mare atenție și pe domnul Roth de la, Roth de la Bundestag și văd că există multe corespondențe, să zic așa, multe puncte asemănătoare între colegii de la Bundestag și cei de la Parlamentul European. În ceea ce prește condițiile <coughs> pentru inițiativa cetățenească. Uh, primul rând, o treime din statele membre drept condiție. De ce am ajuns la această cifră? Credem că e important ca semnăturile să provină cel puțin dintr-o treime din statele membre. Pentru noi acesta este un punct de plecare pentru a începe cooperarea în cadrul tratatului de la Lisabona. E de asemenea punctul de pornire pentru mecanismul de evaluare a subsidiarității și de asemenea, vrem să ne asigurăm că această inițiativă cetățenească are într-adevăr un caracter european, deci nu dorim nici inițiative regionale sau locale, deci de aceea am ales acest prag minim de o treime din statele membre. De asemenea, să nu uităm că inițiativele care provin uh, dintr-o treime din statele membre, deci îi se va cere comisiei să vină cu un proiect legislativ care va fi valabil pentru cele toate 27 de state membre. Deci de aceea vrem să existe dimensiunea europeană de la bun început. Domnul Roth uh, s-a referit la modul în care s-au făcut calculele sau cum am ajuns la cifrele privind semnăturile din uh, statele membre. Noi am auzit uh, îngrijorările care veneau din Germania. Ei uh, se temeau că dacă ar fi un procent de 0,2%, atunci uh, ponderea Germaniei, de exemplu, ar fi diferită. De aceea am ales un nou sistem în care să ținem cont și de numărul deputaților europeni. Deci e un sistem mai bun care nu exclude statele membre, nici nu acordă o pondere prea mare țărilor mici, însă le permite tuturor să participe uh, la acest, să participe la acest instrument democratic. Un alt lucru care poate nu a fost atât de mult subliniat, însă e important mai ales pentru tineri. Acesta ar fi primul instrument democratic de acest fel, cu excepția situației din Estonia, primul instrument deci care va permite adunarea, strângerea de semnături online. E o abordare foarte modernă, sunt strânse mult mai ușor semnăturile, cetățenii sunt mobilizați mai ușor, însă bineînțeles că apar riscuri legate de protecția datelor sau de procesul de verificare. Însă am ales calea electronică deoarece vrem să folosim mijloacele moderne de comunicare pentru a-i mobiliza mai bine pe cetățeni și pentru a avea un instrument ușor de folosit de către utilizatori ceea ce privește recomandările Parlamentului și Consiliului privind programul informatic. Trebuie să vedem cum putem dezvolta uh, un software de sursă deschisă, deci open source, pentru a evita procesul de certificare uh, a sistemului de strângere a semnăturilor. Deci vom face toate cercetările pentru a pune la dispoziția organizatorilor un software de open source. Deci, pe de o parte, noi vrem să-i uh, încurajăm, să-i stimulăm pe cetățeni să participe la viața democratică. Pe de altă parte, există multe exemple de abuzuri, de propagandă negativă, de inițiative care contravin valorilor uh, Uniunii care contravin drepturilor omului sau care sunt pur și simplu frivole. Deci am vrut să excludem din start posibilitatea de a crea o platformă care să fie folosită doar în scopuri uh, pozitive. Deci nu vrem o platformă folosită pentru promovarea unor anumiți divizi care vor să intre în această dezbatere politică fără să aibă totuși un sprijin politic în spate. Cred că împreună cu membrii Parlamentului și cu reprezentanții președinției belgiene vom reuși să găsim o soluție cât mai adecvată. În orice caz, ă, o așteptăm cu nerăbdare. Noi vrem un sistem care să țintească imediat întreaga mașinărie din comisie. Deci nu vrem să îngreuiem sistemul, să-i uh, facem operarea cât mai dificilă. Vrem ca procesul de înregistrare să se facă printr-o procedură administrativă, să se bazeze prin așa numita determinare negativă. Deci, tot inițiativele împotriva drepturilor omului, împotriva valorilor Uniunii frivole sau care uh, Uh, nu sunt în sfera de competențe a comisiilor, deci acestea din start vor fi respinse. Acum, întrebarea cum vom garanta uh, acest proces? Cum, va fi, cum vom fi siguri că va fi uh, acesta echitabil? Ei bine, întotdeauna va exista posibilitatea uh, de a face apel la Curtea de Justiție. Noi, cei de la comisie încercăm să dăm toată asistența organizatorilor care atunci când vor veni cu inițiativa respectivă, deci să se bucure de toată consilierea noastră pentru a lansa inițiativa respectivă. Asta, bineînțeles, dacă e o inițiativă care intră sub incidența competențelor noastre. Și acum în ultim comentariu. Ce se va întâmpla după ce se vor strânge cele un milion de semnături și vor fi verificate. Într-un termen de patru luni, Comisia va prezenta o comunicare oficială în legătură cu fiecare inițiativă cetățenească și în această comunicare vom spune clar care sunt uh, orientările noastre, care este raționamentul din spatele deciziei și cum vom proceda. Și va trebui să informăm pe organizatori, Parlamentul, Consiliul, și bineînțeles, înțeleg foarte bine că trebuie să îmbunătățim uh, relațiile pe care le avem cu cetățenii, să îmbunătățim calitatea dezbaterii politice și de aceea ideea de a avea o audiere publică e binevenită. Eu deci, nu știu dacă Parlamentul sau Comisia ar trebui să organizeze aceste audieri, să e foarte important de fiecare dată să avem dezbateri cu organizatorii inițiativelor, să vedem care este motivația acestora, cum s-a desfășurat acest proces, cum au strâns uh, semnăturile, după care comisia să își poată emite avizul. Un ultim comentariu. Sper că acest instrument și de aceea salut participarea parlamentelor naționale astăzi aici. Deci sper că acest instrument să ne permită să uh, lărgim spectrul dezbaterilor europene și să Uh, ajungem să se discute mult mai mult uh, la nivel național despre tematica europeană și de asemenea sper ca la următoarele alegeri europene acestea să nu fie motivate doar de agenda națională, ci și de subiecte europene. Asta e important pentru relația dintre cetățeni și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Începem acum cea de-a doua fază, care va fi uh, coprezidată de doamna Rutten. Vă mulțumesc. Avem o listă a vorbitorilor. În primul rând, doamna Krumova din uh, Parlamentul Național Bulgar. Aveți cuvântul. Да. Da. Добър ден на всички колеги. Радвам се, че имам възможността да открием тази дискусия. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să pot lua cuvântul prima în această dezbatere. Comisia uh, pentru Afaceri Europene din uh, Parlamentul Bulgar salută inițiativa cetățenească ca un instrument important pentru consolidarea democrației, pentru reducerea deficitului democratic. Noi suntem convinși că, în acest mod, cetățenii Europei vor putea să se identifice și mai mult cu Uniunea Europeană povara financiară trebuie redusă la minimum, povara suportată de statele membre, luându-se singur în considerare drepturile tuturor cetățenilor. Cetățenii europeni ar dori cu siguranță să uh, inițieze astfel de uh, acțiuni cetățenești dacă e vorba de chestiuni concrete care îi privesc direct. Uh, Mă bucur că s-a propus această cifră de o treime dintre statele membre. Cred că este cifra bună. Și este această cifră e una foarte rezonabilă. În avizul nostru ne-am prezentat poziția pozitivă față de acest registru online al Comisiei în registrul online trebuie să fie incluse toate inițiativele cetățenești în toate limbile europene. De asemenea, doresc să menționez faptul că rezultatele acestei întâlniri, reuniuni interparlamentare, sper că vor îmbunătăți procedura și, de asemenea, sper că vor duce la adoptarea cât mai rapidă Uh, și intrarea în vigoare cât mai rapidă a acestui document. Mulțumesc! Thank you very much. Um, from Bulgaria to the... Mulțumesc! Trecem de la Bulgaria la Regatul Unit. Uh, domnul Baunes, din partea Camerei Lorzilor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Îmi prezint scuzele dumneavoastră și colegilor pentru că va trebui să plec uh, înainte de șase și jumătate. Vreau să spun că Subcomisia pentru Justiție și Instituții uh, a analizat Cartea Verde originală și a ajuns la concluzia exprimată de mulți vorbitori în această după-amiază, și anume acest proces ar trebui să fie cât mai decis, cât mai deschis, cât mai accesibil posibil să se utilizeze pe deplin internetul, să existe o situație echitabilă între statele membre. Birocrația mai ales trebuie menținută la un nivel minim, mai ales în ceea ce privește verificarea autenticității semnăturilor. Am acceptat că, sigur că e necesar să existe măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă de anumite grupuri de interes a inițiativei. Mă bucur că uh, se pare că ne mișcăm în sensul îndeplinirii acestor obiective. Înțeleg că timpul este scurt și cred că comisia mea ar susține aproape în întregime cuvintele domnului Roth din Bundesagul German. Într-adevăr, nu are rost să avem o astfel de inițiativă dacă ea este atât de complicată încât uh, e îngropată sub birocrația pe care o creează. Nu are rost să le cerem organizatorilor să înființeze un site web, uh, nu are rost să avem proceduri complicate pentru certificare, uh, impunând costuri Uh, statelor membre sau petiționarilor. Nu trebuie să avem un sistem care să creeze probleme suplimentare în ceea ce privește protecția datelor. Trebuie să avem un sistem prin care Comisia ia o decizie timpurie cu privire la înregistrare și admisibilitate. Există un element pe care l-aș pune sub semnul întrebării în documentul de lucru pe care l-am primit din partea acestei comisii și anume referirea la alineatul 25.4 pe pagina 5 în versiunea în engleză și anume se spune, dacă comisia decide să nu prezinte o propunere, atunci se sugerează că decizia, curții, decizia comisiei trebuie să facă obiectul unui recurs, unei contestații la Curtea de Justiție. Înțeleg că am putea să implicăm Curtea de Justiție dacă există îndoieli cu privire la uh, proceduri, dacă acestea nu au fost respectate, dacă s-a luat o decizie greșită uh, cu privire la admisibilitate și înregistrare. Însă, Comisia este cea care are dreptul de inițiativă și eu cred că decizia Comisiei Europene nu a trebuit să facă obiceiul unei decizii a Curții Europene de Justiție, pentru că atunci un exercițiu simplu de implicare a cetățenilor europeni um, ar putea să se transforme într-o situație foarte dificilă și complicată. Așadar, cred că este foarte important, cu toate că Curtea de Justiție este, poate să fie implicată în adjudecarea unui proces cu privire la Um, greșeli, erori procedurale privind înregistrarea, admisibilitatea, nu ar trebui să um, pună sub semnul întrebării sau să judece decizia comisiei. Dacă există o situație în care Comisia refuză să acționeze, atunci Parlamentul European, Parlamentele Naționale vor uh, lua poziție cu siguranță și statele membre vor susține acest lucru în Consiliu. Mulțumesc! cred că această ultimă observație este una foarte interesantă. Eu cred că Comisia, în exercitarea dreptului său de inițiativă legislativă, poate să își păstreze dreptul de a decide și în privința unei inițiative cetățenești. Și sigur că trebuie să aibă și puterea de decizie politică în același timp. Întrebarea este, ce se întâmplă cu ce, inițiativa cetățenească dacă este vorba doar de o in, decizie politică? Nu ar trebui să aibă loc, uh, n-ar fi necesară și o intervenție a Parlamentului? Vom vedea. Acum uh, are cuvântul doamna Gruni din Comisia pentru Petiții. Si, madame. <laughs> Oui, moi je, je voulais attirer votre... Vă mulțumesc. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra instrumentului excelent care este această inițiativă cetățenească pentru cetățeni. Pentru că aceștia vor putea să influențeze anumite decizii europene și, de asemenea, acesta ar putea să fie și o sursă de dezamăgire în ceea ce privește punerea sa în practică. Eu am experiență în Comisia Petiții și uh, vreau să vă spun că trebuie să existe o procedură foarte exactă a admisibilității unei asemenea inițiative cetățenești. Și de asemenea, timpul de la momentul când această inițiativă va ajunge la comisie și până când va fi judecată drept admisibilă sau nu. Eu am fost pentru un studiu al admisibilității după 5.000 de semnături pentru a nu aștepta uh, adunarea un milion de semnături. Este important să nu dăm speranțe false cetățenilor și, de asemenea, primim multe petiții, uh, mulți petenți care așteaptă. Uh, atunci când dăm un răspuns negativ, cu cât trece mai mult timp până acordăm acest răspuns, mai mult suntem, mai mare este dezamăgirea. De aceea, mi se pare esențial să nu dăm speranțe false. În al doilea rând, atunci, atunci, atunci când uh, se vor judeca aceste inițiative, Comisia Petiției ar putea să fie una dintre cele implicate. De aceea am dorit să studiem implicarea Comisiei Petiții. Mulțumim, doamnă Gruni. Iar acum domnul Krokowski din Parlamentul Polonez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mă bucur că instituțiile europene, Comisia, Parlamentul și Consiliul au început să lucreze în legătură cu inițiativa cetățenească. În procesul de ratificare al Tratatului de la Lisabona, acest subiect a fost evocat uh, de foarte multe ori ca una dintre valorile principale noi ale dimensiunii europene. Sunt sigur că va contribui la uh, o încredere mai mare a cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. Noi am avut consultări în Polonia cu Comisia Europeană și am susținut majoritatea propunerilor pentru această inițiativă de la bun început. Susținem majoritatea condițiilor în legătură cu calendar, în legătură cu vârsta minimă a persoanelor care pot să semneze aceste inițiative, însă am observa și că aceste condiții s-ar putea schimba pe măsură ce înaintează consultările. În special în ceea ce privește cetățenii cu o vârstă mai mică de 18 ani. Vreau de asemenea să spun că în sistemul juridic polonez există un uh, concept similar de inițiativă cetățenească. 100.000 de mii de cetățeni pot să susțină un proiect de lege sau pot cere elaborarea unei noi legi. Acest uh, proiect după, este trimis după aceea la Parlament, însă și în Polonia este vorba de un instrument nou pe care nu l-am uh, folosit foarte mult. Au existat destul de puține inițiative cetățenești până acum. Este vorba despre un aspect inedit și Chiar acum eh, elaborăm un proiect de lege la inițiativa cetățenilor polonezi. Sperăm că vom primi mai multe asemenea inițiative în viitor pentru a ne apropia de cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Înțeleg că în Polonia există o asemenea inițiativă similară în Polonia, 100 de mii de cetățeni, o perspectivă 9. Domnul De Bianchi, acum din Parlamentul Portughez. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte. Problema inițiativei cetățenești europene a fost primită cu mare interes în Portugalia. Am purtat lungi dezbateri am avut ocazia să discutăm această temă și cu vicepreședintele Șefcovici, care ne-a prezentat punctul său de vedere în cadrul unui seminar uh, la Parlamentul portughez. Această propunere a fost studiată și de Comisia pentru afaceri constituționale și pe, în Comisia pentru Afaceri Europene. Au existat, bineînțeles, divergențe, pentru că în Parlamentul nostru sunt reprezentate șase partide, însă cu toate acestea am putut să constatăm că exista un consens de plin în ceea ce privește aspectele esențiale ale propunerii. Parlamentul portughez, în Comisia sa pentru afaceri constituționale și în Comisia pentru afaceri europene. Uh, așadar, s-a pronunțat puternic în favoarea propunerii Parlamentului și a Consiliului. Cu toate acestea, consider că este important să constatăm că de-a lungul discuțiilor au apărut mai multe puncte de vedere. Și am luat notă de anumite rezerve în legătură cu criteriile de admisibilitate. Domnul Lamasur a vorbit despre acest lucru se vorbește de 100.000 de semnături, 300.000 de semnături și există riscuri asociate faptului că dacă s-au adunat deja un număr considerabil de semnături și dacă inițiativa nu este admisibilă, se poate ajunge la anumite resentimente. din punct de vedere al uh, ideilor. Domnul Șepciovic a vorbit despre recurs. Trebuie să ținem cont de anumite rezerve care au fost formulate aici în legătură cu riscul uh, pe care, cu care se poate confrunta Comisia Europeană în ceea ce privește aceste criterii de admisibilitate. De aceea mi se pare foarte important ca inițiativa cetățenească să fie un pas esențial în elaborarea identității europene. De asemenea, inițiativa europeană nu ar trebui să poată fi periclitată de anumite excese birocratice de-a lungul procedurii. De asemenea, nu trebuie nici să fie criticată, în special în, în ceea ce privește admisibilitatea. Eh, iar acum, din partea Parlamentului European, domnul Bruns. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească va fi controlată de către comisie de la început la sfârșit. Propunerea trebuie să uh, fi acceptate de către Comisie de la bun început. Este ca și în Uniunea Sovietică. Uh, poți să spui ce vrei atâta timp cât este acceptabil de către Comisie. De asemenea, uh, este nevoie și de consimțământul Comisiei la stadiul în care s-au adunat un milion de semnături. Nu se ajunge la un referendum și populația Uniunii nu va fi consultată. Următoarea întrebare pe care trebuie să ne opunem este dacă descrierea inițiativa cetățenească este una corectă. Uh, după părerea mea, cetățenii de rând, care nu sunt susținuți de organizații comerciale, nu vor putea aduna un milion de uh, semnături, nici, nici măcar 300 de mii. Este un fel de fantezie cinică. Nu a existat nicio... Fie nu vor exista uh, inițiative ale cetățenilor care să aibă succes, sau vor avea succes doar inițiativele ca, care vor fi, de fapt, ale clasei politice. Clasa politică aude doar ceea ce vrea să audă. Se vorbește despre democrație și chiar democrație directă. În cazul improbabil în care aceste cuvinte sunt pronunțate serios, aceste un milion de semnături ar trebui să ducă la un referendum obligatoriu, obligatoriu trebuie să se elimine uh, condițiile și valorile sovietice uh, și Uh, să se elimine acest centralism care nu, este, uh, nu ține de democrație. Ehm, eh, Vă mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Noci din Ungaria. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit această discuție și reprezentantul comisiei a menționat faptul că merită să reducem deficitul democratic. Pentru mine, ca jurist, în drept constituțional, este important să știu de ce Uniunea Europeană întreprinde astfel de acțiuni, care sunt acțiuni uh, surogat, să spun așa. De ce nu au drept de inițiativă parlamentarii europeni, uh, dreptul de a prezenta o propunere, pentru că eurodeputații sunt aleși de către cetățenii europeni pentru ca aceștia să reprezinte interesele multiple ale cetățenilor europeni în Parlamentul European. Aceste interese ar trebui apoi să fie consolidate, să se cristalizeze în proiecte de lege. Eu cred că această discuție merge într-o direcție greșită. Este important ca oamenii să aibă posibilitatea uh, prin intermediul democrației directe, să se implice în politică și în procesul decizional. Însă acest instrument este unul greșit, nu merge în direcția bună, consider eu. Um, există aceste clauze de securitate. Uh, Comisia Europeană nu dorește ca această inițiativă cetățenească să îi îngreuneze viața. De exemplu, se vorbește despre faptul că anumite inițiative sunt respinse dacă ele nu corespund valorilor europene. Dar cine decide acest lucru? Cine decide dacă uh, o inițiativă corespunde sau nu valorilor europene? Este vorba de o decizie arbitrară. Eu cred că democrația este credibilă atunci când uh, uh deputații în instituțiile alese de cetățeni în Parlamentul European, în cazul de față, pot să prezinte propuneri. Uh, acest, prezentarea de propuneri nu trebuie să fie un drept monopolizat de Comisia Europeană. Aceasta este o dezbatere foarte importantă, pentru că discutăm dar nu discutăm despre combaterea cauzelor, ci încercăm cumva să tratăm consecințele. Eu cred că acest filtru despre care vorbește propunerea va deveni o mare povară birocratică și va prezenta obstacole și în, caza, și în cazul uh, inițiativelor bune. Uniunea Europeană ar fi mai democratică dacă și inițiativele cetățenești critice și-ar găsi calea către nivelul european, către Comisia Europeană. Pentru că dacă ne gândim puțin la lucruri, atunci este vorba de faptul că se exclud anumite opinii. Eu vin dintr-o țară în care 40 de ani am fost sub dictatură. Un partid a spus care valori sunt bune, uh, corecte și care valori nu sunt bune și nu sunt corecte. Așadar, această direcție este una care trebuie să ne dea de gândit. Cred că este important uh, ca democrația directă să fie consolidată și cred că este bine să existe un astfel de instrument, să fie introdus, pentru că tratatul de la Lisabona îl prevede. Însă, cu toate acestea, eu cred că este mai important ca membrii Parlamentului European să aibă dreptul de propunere. Am discutat astăzi dimineața despre indiferența oamenilor față de uh, problemele europene. Ei bine, exact din acest motiv sunt oamenii indiferenți, pentru că Parlamentul European, chiar și după Tratatul de la Lisabona, nu este în măsură să vină în întâmpinarea uh, nevoilor și dorințelor cetățenilor europeni, să îi reprezinte, în loc să vrea să creeze un superstat. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul reprezentantul din Parlamentul grec. Thank you, Madam Chair. Uh, το Ελληνικό Κοινοβούλιο Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Vă mulțumesc. În Comisia noastră pentru afaceri europene s-a discutat pe larg pe marginea acestei propuneri și o considerăm echilibrată în ceea ce privește principalele puncte, mai ales în ceea ce privește cerințele oficiale care trebuie respectate pentru a putea înainta această inițiativă cetățenească. Totuși, am avea de făcut un comentariu și anume textul comisiei, cel puțin așa îl văd eu, sunt politician și jurist și după părerea mea aș spune că acest text este oarecum neutru. Și e vorba de o neutralitate birocratică, care totuși nu se regăsește zi de zi în societate. Să vă explic ce vreau să spun. Propunerea Comisiei se referă la o inițiativă cetățenească prin care aceștia îi vor cere Comisiei să intervină și să vină cu uh, o lege sau cu un proiect de lege pentru a soluționa o anumită problematică. Însă ce se va întâmpla în realitate? vom avea o inițiativă cetățenească care nu îi va da un cec în al comisiei, ci îi va cere un anumit tip de legislație. Deci prin această inițiativă se va cere o măsură concretă. Și dacă ăsta e modelul pe care îl dorim, atunci comisia ar trebui să abordeze o anumită problemă. În timpul procedurii, deci în primul rând trebuie să se accepte inițiativa respectivă, deci să fie admisă. Pe de altă parte, comisia va trebui să, să prezinte uh, o măsură care ar putea să contravină dorințelor multor alți cetățeni. Deci asta e, acesta este paradoxul. Uh, cu care ne putem întâlni. Și mai e un lucru pe care ne-am concentrat în ceea ce privește principiile generale. De foarte multe ori, principiile de acest tip, deci de ordin general, permit o serie de abuzuri. Și colegii deja s-au referit, unii dintre ei s-au referit deja la acest lucru. Comisia poate să accepte sau nu o inițiativă cetățenească în funcție de aceste principii generale. Însă asta ar putea crea abuzuri. Deci mă întreb, are Parlamentul, ar putea avea Parlamentul European putere de supraveghere, ar avea posibilitatea de a interveni în cazul în care o inițiativă cetățenească este respinsă. Să nu uităm de asemenea că trăim în epoca comunicărilor, comunicațiilor electronice. Mă întreb prin urmare, de ce Comisia nu ar putea crea un site uh, pe internet, o adresă la care pot fi trimise toate inițiativele cetățenești, pentru că astfel cetățenii să uh, primească informații și de la această adresă a Comisiei și să fie informați pe întreaga perioada procesului de strângere a semnăturilor și pentru uh, ca astfel Comisia să ofere și consiliere tehnică în timpul uh, procedurii. Vă mulțumesc, spune domnul Casini. Are cuvântul domnul Zvaies. Ja, dank u voorzitter. Nu, de, de commissaris Sefcovic heeft daar juist... Vă mulțumesc. Domnul comisar Sefcovic tocmai a spus că cetățeanul este printre cei care au câștigat, cetățenii sunt printre cei care au câștigat în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dacă punctul de referință este această inițiativă, într-adevăr, e bine, eu am îndoieli în ceea ce privește acest lucru. Deci nu știu dacă cetățenii au într-adevăr de câștigat. E o măsură bună pentru ONG-urile bine organizate, pentru sindicate, pentru fundații, uh, pentru tot felul de astfel de organizații. Însă, mie mi se pare că pentru cetățenii de rând e foarte greu să duci la bun sfârșit o astfel de inițiativă. Să ne uităm la cerințe, de exemplu, reprezentarea a cel puțin o treime din statele membre. Au existat, au existat propuneri pentru a reduce acest prag. De ce nu a putea avea o pătrime din statele membre sau chiar o cincime? Mai degrabă un sfert deci eu cred că majoritatea Parlamentului European uh, ar putea fi de acord pentru a reduce puțin acest prag. Cred de asemenea că există uh, pericolul unei birocrații exagerate atunci când se va face verificarea acestor semnături. Pot exista de asemenea și probleme legate de protecția datelor personale. Uh, un alt domeniu problematic, după părerea mea, este cel legat de admisibilitate. Există foarte multe cerințe, cum ar fi compatibilitatea cu valorile europene. Ei bine, aici intrăm pe terenul taburilor, unele lucruri care sunt anatema și despre care nu avem cum să vorbim. Ei bine, Comisia va respinge clar uh, uh, inițiative în această direcție, cum ar fi limitarea imigrației uh, care vine din afara Uniunii Europene. Deci clar nu mai exista o inițiativă în acest sens. Sau aderarea Turciei la UE. E bine, opinia publică are o cu totul altă părere decât uh, cea oficială. Și sunt uh, păreri care nu se vor uh, regăsi și nu vor fi acceptate printr-o astfel de inițiativă cetățenească. Deci există tot felul de taburi. Aici eh, nouă ni se frutură prin față standardul valorilor europene și tot ceea ce nu are de-a face cu acest standard e populist. Ce se întâmplă, deci, cu controlul admisibilității? Aici am eu foarte multe îndoieli. După ce am citit această propunere a Parlamentului European, mi-am dat seama că se aplică clar un filtru ideologic. Că se poate interveni chiar și în momentul în care se înregistrează inițiativa respectivă. Să încercește comisia, eu nu văd așa ceva. În propunerea comisiei se vorbește doar despre strângerea 300.000 de semnături, ar fi mai bine 100.000 după părerea mea. Însă, în fine, când se face însă această verificare? după ce, când se face deci verificarea? După ce s-au strâns 100.000 de semnături, 300.000 sau înainte? Deci când se verifică acea compatibilitate cu valorile Uniunii Europene? Ar însemna atunci că am avea două procese de filtrare înainte și după strângerea semnăturilor. Deci comisia va avea se spune, în, prin formularea actuală, se spune că va exista un termen de două luni în care comisia trebuie să-și dea acordul față de inițiativa respectivă. Și îmi închipui că în perioada respectivă nu se mai strâng și alte semnături. Asta presupun eu. Iar în această perioadă de două luni, comisia deci poate controla admisibilitatea uh, inițiativei. Însă aceste două luni se adaugă ele la celelalte 12 luni sau cum se face acest calcul? Mă scuzați, eu trebuie să plec. Am uh, alte datorii pe care nu le-am putut evita. O voi lăsa pe doamna Gurmai în locul meu și sunt sigur că lucrările vor uh, continua la fel de bine ca și până acum. Îl salut încă o dată pe domnul Șefcovici, o salut și pe reprezentanta Parlamentului Belgian și pe doamna Mazzonico, președinta acestei eh, sesiuni. Vă mulțumesc, la revedere tuturor! Dank u wel. Um, en ook op mijn beurt van harte uh, bedankt. Ik geef dan graag het woord aan meneer Stilianidis. Daarna Vă mulțumesc și eu, spune doamna Rutten. Recomandul doamna Milisa. Ai studiile, brădre? Domnul Milisa, mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convinsă, convins, mă scuzați, de faptul că această mare modificare pe care, această mare schimbare pe care o aduce tratatul de la Lisabona, deși încercăm uneori să ascundem acest lucru, reprezintă oarecum un exercițiu de acrobație coarda întinsă. Pe de o parte, încercăm să reducem cât mai mult deficitul democratic, încercăm ca cetățenii să se simtă la locul lor în cadrul instituțiilor europene, să pe de altă parte trebuie să ne dăm seama că există și o altă posibilitate. Dacă nu sunt uh, respectate procedurile, aceeași inițiativă devine ceva ridicol. Și nu doar ridicol, pot apărea chiar și alte probleme în calea construcției europene. Astăzi am ascultat mai multe opinii divergente de multe ori pe marginea acestei inițiative cetățenești și e clar că trebuie să acceptăm divergența de opinii. Unii spun că i-am putea dezamăgi pe cetățeni chiar înainte de a începe această inițiativă cetățenească. Noi în Parlamentul uh, din Cipru am dezbătut pe larg uh, această chestiune și e drept că partidele politice de foarte multe ori au o părere cu totul diferită, însă în general aș putea să vă spun că avizul nostru este pozitiv. Deși dorim să se clarifice un lucru. Și anume, când se va lansa această procedură, Trebuie să fim pregătiți și să fim siguri că acest exercițiu de acrobație se va derula până la sfârșit. Și o altă chestiune foarte importantă, după părerea mea. Nu are niciun rost ca Uh, cei de la Comisia Europeană să fie și autoritatea de control, dar și autoritatea controlată. Mi se pare că e o contradicție de principiu aici. Și în al doilea rând, vorbesc în continuare despre admisibilitate, deoarece restul aspectelor sunt oarecum secundare până la un anumit punct. Dacă acceptăm propunerea Parlamentului European de a crea un comitet de înțelepți care să evalueze admisibilitatea sau neadmisibilitatea inițiativelor, atunci această procedură trebuie să se desfășoare cât mai repede cu putință. Admiter, cetățenii vor avea impresia că se face o filtrare uh, de undeva de sus și că ceea ce se întâmplă e practic uh, un obstacol în ceea ce vrește participarea lor la viața instituțiilor. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Melisar? Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul Estoniei a discutat inițiativa cetățenilor europeni în februarie în anul acesta și înainte de fapt, în ianuarie, guvernul Estonia a discutat de asemenea pe marginea acestui subiect. Ministerul de Justiție, de asemenea, a formulat uh, un aviz. Eu uh, reprezint uh, verzii, dar nu am fost invitată să iau parte la această discuție. Așadar, grupul meu politic nu este de acord cu tot ceea ce s-a decis în Estonia. Eu personal nu pot să Uh, nu sunt de acord cu tot ceea ce trebuie să prezint ca poziție oficială a Estoniei. s a spus foarte multe. Aș dori să adaug doar un element care nu a fost menționat. Parlamentul Estoniei a trimis o scrisoare comisiei în care spuneam că susținem anumite uh, criterii specifice um, pentru inițiativa cetățenească, trebuie să vedem cine poate să prezinte o astfel de propunere și credibilitatea persoanei respective și uh, partenerii persoanei respective. Credibilitatea trebuie să fie verificată. De asemenea, trebuie văzut uh, care este finanțarea inițiativei, de unde vin banii. În ceea ce privește uh, Uh, semnăturile, numărul de semnături, guvernul Estoniei consideră că șase luni ar trebui să fie suficiente pentru a colecta toate semnăturile, dar partidul pe care eu îl reprezint nu poate să susține acest termen pentru că nu este unul realist. Comisia pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul nostru a, a uh, transmis această, acest subiect pentru a fi discutat în Comisia pentru Afaceri Europene și aceasta consideră că nu ar trebui să fim de acord cu o treime sau o pătrime din uh, toate statele membre. Noi credem că ar trebui să fie cetățeni din majoritatea statelor membre. Deci cred că Estonia ar trebui să relanseze dezbaterea pentru că majoritatea chestiunilor sunt încă sub semnul întrebării. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, vreau să vă invit să comentați uh, toate acestea. Vooral um, aan, aan alle deelnemers bedankt voor een erg interessant debat en een... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor participanților pentru această dezbatere interesantă. A fost un exercițiu util. Este doar, suntem doar la început în uh, discutarea acestui uh, instrument. Am ascultat reprezentanții atât ai Parlamentelor Naționale cât și ai instituțiilor europene și cred că temeiul la acest exercițiu este textul tratatului. Ce spune tratatul? Un prag de un un milion de cetățeni dintr-un număr semnificativ de state membre și spune de asemenea că inițiativa trebuie să se afle în sfera de competența Comisiei. Acestea sunt punctele, punctele de plecare pentru pregătirea Uh, discuției. Orice alte praguri trebuie să fie examinate foarte atent. Faptul că au fost incluse praguri în tratat, consider eu, subliniază faptul că acest instrument este unul foarte valoros în care trebuie să se uh, mențină echilibrul uh, față de democrația reprezentativă. Nu cred că intenția este de a utiliza în mod abuziv acest uh, element. Este vorba de un proces unic care trebuie să uh, ducă la niște rezultate concrete. și eu voi prelua toate aceste idei și le voi duce înapoi în Parlamentul Belgiei, pentru că trebuie să dezbatem în continuare aceste elemente. Um, s-a vorbit mult despre birocrație. Cred că am simțit cu toții în capitalele naționale creșterea birocrației, dar trebuie, într-adevăr, să utilizăm în mod optim uh, mijloacele electronice. După cum a spus și comisarul, vrem o Europa a viitorului, nu una care să privească înapoi, așadar să îmbrățișăm, să utilizăm pe deplin uh, mijloacele moderne. În ceea ce privește implicarea cetățenilor europeni, am ascultat-o pe doamna Wallis și ar putea să vă întrebați de ce trebuie să avem un prag. Orice fel de prag. Trebuie să uh, analizăm în continuare aceste elemente. Este o idee pe care o voi duce cu mine înapoi în uh, Parlamentul Belgiei. Mi s-a spus acum că mai avem un coleg care dorește să ia cuvântul din Parlamentul Poloniei. Domnule, aveți cuvântul. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozważając kwestię inicjatywy... Doamne președinte, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește inițiativa cetățenilor se nască, aș dori să adresez o întrebare. Pot un milion de oameni să, ai, să aibă putere mai mare, prerogative mai importante decât reprezentanții aleși ai poporului, parlamentarii, pentru că în momentul de față uh, regulamentul este absurd. Parlamentul are prerogative foarte limitate în ceea ce privește uh, inițiativă legislativă uh, față de Comisia Europeană, în ceea ce privește prerogativele sale, lăsând la o parte prerogativele bugetare, prerogativele legislative ale Parlamentului European sunt neglijabile um, dacă le comparăm cu cele ale Comisiei Europene. Așadar, dacă noi utilizăm inițiativa cetățenească ca modalitate uh, de a uh, crea legi și permitem comisiei să decidă dacă să uh, ia inițiativa, dacă se întreprinde acțiuni pe baza acestei inițiative cetățenești, nu cădem oare într-o capcană? Și anume capcana în care singurul factor decizional va fi în cele din urmă Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană este cea care va decide dacă inițiativa este sau nu uh, în conformitate cu valorile europene și dacă este în sfera competențelor Uniunii Europene. Eu cred că aceasta este o chestiune de lipsă de legitimitate a Comisiei Europene față de, parlam- față de Parlamentul European, pentru că Parlamentul European este uh, cel ales direct și ar trebui să aibă prerogative legislative mai importante decât Comisia Europeană. De asemenea, vreau să vorbesc despre reducerea limitei de vârstă. Eu mă opun vârstei de 16 ani, fixarea plafonului la 16 ani. S-a, adres... S-a pus aici întrebarea dacă ar trebui introdusă o astfel de limită de vârstă. Ar însemna acest lucru că vom permite copiilor de 13 ani să semneze o inițiativă? Nu cred că putem să mergem atât de departe. Dacă nu există o limită de vârstă, atunci uh, o persoană de orice vârstă ar putea să semneze. Limita de vârstă um, este importantă pentru gradul de pregătire psihologică pe care trebuie să le aibă o persoană pentru a putea decide. De asemenea, are de-a face cu uh, creșterea copiilor, cu gradul lor de socializare și e normal să presupunem că la vârsta de 18 ani o persoană poate să ia decizii în mod responsabil și este uh, mai greu de manipulat. O persoană care este mai tânără poate fi manipulată mai ușor și astfel de persoane pot fi influențate de partidele politice. Tinerii sunt uh, foarte emoționali, uh, sunt creduli și pot să cadă, uh, pot să fie victimele ideilor care nu au valori foarte mare. Mulțumesc. vreau să vă spun cum vom uh, petrece următoarea jumătate de oră. În primul rând, vreau să dau cuvântul uh, comisarului, domnului Șefcovici, apoi am să îl rog pe domnul Rod să facă un comentariu în încheiere și ne bucurăm că Olivier Chastel are un coleg care îl reprezintă și apoi raportorii vor primi cuvântul, vor primi, uh, vor avea cuvântul pentru a face um, niște comentarii de încheiere și sigur și uh, vice reprezentanta președinției, um, reprezentanta Parlamentului Belgian, care se află lângă mine, va primi cuvântul 5 minute. Așadar, în primul rând, vicepreședintele Comisiei, și vreau să spun colegului din Polonia că noi încercăm acum, facem eforturi să găsim un echilibru bun, pentru că Parlamentul European are, într-adevăr, o voce importantă de spus și în această dezbatere cu Parlamentele Naționale trebuie să vedem cum putem să găsim cea mai, cel mai bun echilibru. Mară Șefciovici, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să îi mulțumesc doamnei Ruten Uh, care ne-a amintit care sunt parametrii inițiativei cetățenești. Un milion de semnături dintr-un număr semnificativ de state membre și inițiativele pot fi adresate Comisiei doar dacă Comisia are puterea de a legifera în domeniile respective. Acestea sunt limitele pe care trebuie să le respectăm. În ele trebuie să, în cadrul lor trebuie să operăm pentru că ele sunt consfințite prin tratat și uh, orice altfel de inițiativă nu este eligibilă. Nu putem să promitem cetățenilor um, pentru că Comisia nu poate să legifereze decât în domeniile de competență încredințate ei. În primul rând, s-a vorbit despre povara financiară și de procedura de verificare. Noi am încercat să găsim cea mai, abordarea cea mai uh, uh ușor de utilizat și care să prezinte cât mai mici poveri uh, administrative pentru statele membre. Am lăsat la latitudinea statelor membre modalitățile de a verifica semnăturile. Pentru comisie nu este important cum se verifică semnăturile. De aceea am spus că pentru noi este în regulă dacă statele membre doresc să facă verificări uh, uh, prin eșantionare, um, verificări um, aleatorii, e suficient acest lucru, dar trebuie să există un element de verificare. Și încercăm uh, să uh, lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre, astfel încât povara administrativă să fie cât mai redusă. Doamna Gruni, domnul Grekovski au adresat comentarii privind admisibilitatea. Cred că în uh, introducerea mea am explicat cât de important este să nu creăm o platformă care să fie utilizată pentru scopuri negative. Și domnul Bronz, domnul Nadia, au întrebat cine decide, care sunt uh, valorile europene și valorile sovietice. Eu am studiat uh, Uniunea Sovietică și pot să vă spun că valorile europene sunt foarte diferite de cele sovietice și cred că suntem în stare să facem distinție între ele. Uh, Uh, mai ales Parlamentul European poate să vadă foarte clar diferența dintre valorile europene și cele sovietice. Și avem uh, documente în caz că există îndoiele. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, uh, conceptul drepturi ale omului, care este foarte clar. Nu cred că va fi atât de greu să decidem care sunt valorile europene și care sunt valorile anti-europene. În orice caz, dacă totuși va exista vreo îndoială privind faptul că Comisia face abuz de putere în această decizie administrativă, de a înregistra sau nu înregistra inițiativa, va exista posibilitatea de a contesta această decizie în Curtea de Justiție, ca orice fel de decizie adoptată de Comisie. Așadar, cred că există o clauză, o garanție foarte clară care să um, rezolve această problemă înainte de înregistrarea, înainte de lansarea inițiativei cetățenești. Dacă vorbim despre ceea ce a spus domnul Alvarez, ce va face Comisia cu inițiativa? Domnul Lamasur cred că a explicat foarte clar că în acest sens Comisia se va comporta ca și cum ar fi primit o rezoluție legislativă din partea Parlamentului European. Trebuie să examinăm aceste inițiative, să acordăm importanța cuvenită. Este o vorba de inițiative care fixează agenda de lucru, deci Comisia trebuie să își mențină dreptul de inițiativă. Ea trebuie să asculte cetățenii, dar, în cele din urmă, respectând tratatele și echilibrul instituțional, trebuie să respectăm faptul că Până la urmă, Comisia are dreptul de inițiativă și ea este în măsură să decidă dacă va le- legifera în sensul inițiativei cetățenilor, dacă va sugera amendamente sau dacă nu va lua niciun fel de inițiativă legislativă. Pentru că pot exista inițiative cetățenești care să obțină un milion de semnături care vor fi în sfera de competență a Comisiei și Comisia va hotărâ să nu legifereze ar putea să existe limitări în standarde de mediu sau uh, uh, chestiunea privind ajutorul uh, um, concediul de maternitate. va fi în, în cadrul de competențele comisiei? Da. Dar vom legifera? Nu. Cred că este important să ținem minte de ce comisia are monopol legislativ în acest sens. Va deveni oare comisia actorul cel mai important uh, sigur, singurul legiuitor în acest sens? Nu, pentru că noi avem doar dreptul de a face propuneri. Și apoi va exista o dezbatere ca cea pe care o avem astăzi în Parlamentul European și în Consiliu, între statele membre. Se va dezbate această propunere, fiecare hotărând dacă o va susține sau nu. Deci, uh, legiuitorii sunt uh, Parlamentul și Consiliul, ei sunt cei care iau decizia finală, și anume dacă această propunere se va transforma în regulament și dacă va uh, intra în legislația europeană. Comentariile făcute de domnul Clas și domnul Stilia se referă la protecția datelor. Și aici am încercat să găsim cea mai bună soluție posibilă. Pe de o parte, cred că suntem cu toții de acord că e foarte important să includem colectarea online a semnăturilor. Dacă nu, acest instrument nu ar fi modern. și odată ce se uh, permite colectarea online, atunci apare și uh, problema protecției datelor cu caracter personal. Este o chestiune foarte delicată. Știți cum se poate face abuz de date personale azi, de aceea trebuie să avem o abordare foarte precaută. Cum uh, se vor manipula aceste date? Ne-am consultat uh, cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, încercând să respectăm toate standardele europene în acest sens. Am încercat să includem responsabilitatea organizatorilor în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal, pentru că ei vor fi cei care colectează semnăturile și deci ei trebuie să fie responsabili pentru protecția datelor. Aici, din nou, respectăm legislația națională. Într-o țară, protecția datelor intră uh, sub incidența dreptului civil, în altă țară sub incidența dreptului penal. În orice caz, este la latitudinea statului membru respectiv uh, cum să decidă cum anume se va desfășura protecția datelor, dar aceasta este foarte importantă. Uh, reprezentanta din Estonia s-a referit la informație privindu-i pe organizator. De ce le-am inclus? Pentru că e foarte important un element de transparență. E un formular foarte simplu în care spui cine sunt organizatorii, care este scopul inițiativei și cum uh, sunt finanțați aceștia. Pentru că domnul Cras a spus că dacă nu vrem să avem un instrument care să fie utilizat de partide politice organizate, de ONG-uri mari și de sindicate. Vrem să fie foarte clar că acesta este un instrument care să fie utilizat de cetățeni. Și de aceea avem nevoie de transparență pentru a vedea cine sunt organizatorii, cum sunt ei finanțați. Acest lucru este foarte clar pentru că vrem să ne asigurăm că în spatele organizatorilor nu există niște interese de lobby care sunt uh, ascunse și dacă vom avea un instrument democratic atât de puternic pentru dezbaterea în Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că se respectă transparența. De aceea toate aceste date sunt importante pentru a avea o perspectivă de ansamblu. Care este obiectul, scopul uh, inițiativei și cine sunt organizatorii? În ceea ce privește vârsta, uh, reprezentantul uh, Poloniei Vedeți, avem o dezbatere divergentă. Dumneavoastră aveți o idee, niște idei foarte ferme în ceea ce privește scăderea vârstei, pentru că doriți să implicați generația tânără. În același timp există um, voci foarte uh, clare care spun că trebuie să respectăm vârsta minimă legală și am uh, discutat cu statele membre care sunt responsabile de verificarea, cu verificarea semnăturilor și am înțeles că este mult mai ușor să verifici persoanele care sunt, care au deja vârsta necesară pentru a vota și care sunt înregistrate pe listele de vot în majoritatea statelor membre. De aceea am decis să avem uh, vârsta de um, uh, vot pentru Parlamentul European, 16 ani în Austria și 18 ani în restul Uniunii Europene, dar sunt uh, sigur că vom discuta toate aceste elemente și la următoarea noastră reuniune. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Șefcovici. Dau acum cuvântul domnului Rot pentru remarcile finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut așadar în această dezbatere că există opinii diferite și de aceea aș dori să iau încă o dată poziție. În primul rând, în ceea ce privește numărul minim de state membre, uh, aș vrea să exprim următoarea rugăminte. Să verificăm, uh, trebuie să verificăm obstacolele birocratice. Eu nu cred că putem vorbi despre o inițiativă europeană dacă cetățenii care se uh, um, care semnează această inițiativă vin din un uh, din majoritatea statelor membre. Cred că trebuie să fie un număr semnificativ, dar uh, la fel de important este este numărul de cetățeni din fiecare stat care ia parte la această inițiativă. În al doilea rând, aș dori ca verificarea admisibilității să se facă la începutul procesului. Am, s-a văzut și în ceea ce a spus colegii că ar dezamăgirea cetățenilor ar fi foarte mare dacă s-ar decide doar la un moment ulterior că această inițiativă nu poate să aibă succes pentru că ea nu uh, îndeplinește criteriile de bază din tratatul de la Lisabona. Decizia Comisiei în ultimă instanță, cred că ar trebui să fie verificată, ar trebui să poată fi verificată de către Curtea de Justiție. Pentru că și în această uh, procedură ar trebui să existe această garanție și eu cred că Curtea de Justiție ar fi instanța potrivită. Uh, văd că s-a iscat o controversă în ceea ce privește limita de vârstă. Poate că un compromis uh, ar fi bun pentru alte domenii unde nu găsim un consens. De ce nu lăsăm această decizie la nivelul uh, statelor naționale? S-ar putea să existe state membre în care poți să uh, mergi la alegeri la 16 ani, în alte state poți să votezi numai de la 18 ani sau mai uh, mult. Eu cred că ar trebui să facem aici, să recurgem la tradițiile naționale fără a reduce însemnătatea europeană a inițiativei. În final, aș dori să mai subliniez următorul lucru. Dacă inițiativa este una care are succes, avem nevoie de un uh, caracter obligatoriu. Comisia Europeană nu poate să spună, bun, avem această inițiativă, Comisia trebuie să le explice uh, inițiatorilor, organizatorilor, ce anume se va întâmpla cu această inițiativă. Și în acest proces ar trebui să fie implicată și celelalte instituții, mai ales Parlamentul European. Și dacă și uh, de aici ar trebui să decurgă uh, o obligație a Comisiei de a da socoteală organizatorilor. Și încă o rugăminte. De un an, de mai mult de un an, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Noi discutăm deja de luni de zile despre punerea în aplicare a unei, unei părți foarte importante din tratatul de la Lisabona. Așadar, este cu atât mai important să verificăm uh, Uh, cu mare atenție toate lucrurile, să nu ne grăbim, dar să nu uităm că trebuie să încheiem acest proces uh, cât mai repede, astfel încât cetățenii să înțeleagă că pentru noi este important ca această inițiativă să poată intra în vigoare cât mai repede posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Și aveți noroc că domnul Pixten a rămas aici. Cred că au fost câteva întrebări cu privire la Consiliu, așa încât îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru început, îmi cer scuze pentru secretarul de stat care a trebuit să ne părăsească pentru că avea alte obligații. Consider că domnul comisar Șefcovici a răspuns cu foarte mare elocvență la toate întrebările, așa încât nu voi reveni asupra acestora. dori să revin doar la un punct, cel al verificării datelor personale. Mulți dintre dumneavoastră ați abordat acest subiect și că ar trebui să evităm birocratizarea, ca sistemul să fie cât mai lejer și simplu posibil. Este o preocupare și a Consiliului și, după cum a spus domnul comisar, am încercat să găsim un sistem care să fie cât mai flexibil posibil. Însă aici aș dori să vă reamintesc că există o responsabilitate a statelor membre. O responsabilitate specială pentru că au rolul, statele membre au atribuția de a verifica datele respective. Lucru care mi se pare important pentru că trebuie să se garanteze credibilitatea instrumentului de care vorbim. Așadar, controlul trebuie să fie suficient de serios. Controlul trebuie să fie făcut rapid pentru a nu întârzia întreaga procedură. Consiliul vorbește în proiectul său de un termen de trei luni al verificării. Și în acest spirit în propunerea Consiliului am pregătit o anexă de la stat la stat care să ține cont de legislația națională în materie și care să prevadă un anumit tip de date. Am înțeles datoria, dorința dumneavoastră ca acest sistem să fie cât mai uh, flexibil și uh, simplu posibil, însă pentru statele membre uh, ace- această temă este o problemă. Uh, noi, în cadrul Consiliului, am ajuns la compromisul care este prezentat acum și cred că ar fi destul de dificil să uh, ne îndepărtăm prea mult de aceste decizii. Vă mulțumesc! Iar acum o ocazie foarte bună ca raportorii să ne spună părerea lor. Poate împreună cu Alena Masur pot să ne prezinte comentariile de final și, bineînțeles, uh, Alena, ai cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș insista doar asupra unui punct. Cred că domnul comisar Șefcovici și președintele reprezentantul Consiliului au dat răspunsuri satisfăcătoare. Vreau să le mulțumesc pentru participare, pentru contribuția lor și mulțumesc și membrilor parlamentelor naționale care au intervenit. Ce implică procedura în momentul actual? Trebuie să ne dăm seama, și acest lucru a transparent în dezbaterea noastră că în momentul în care vom cădea de acord asupra unui regulament până la sfârșitul anului, este obiectivul nostru, și pozițiile noastre sunt suficient de uh, apropiate pentru a considera că acest obiectiv este unul obiect, realist. Asta nu înseamnă că primele inițiative vor putea fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2011, pentru că este nevoie de o legislație națională. Este ca și în domeniul protecției datelor. Există reguli europene care se impun statelor membre, însă fiecare stat membru are anumite reguli de aplicare naționale. Regulamentul european va prevedea anumite reguli comune pentru toate statele membre, însă ulterior, în ceea ce privește colectarea asemănătorilor și controlarea acestora, va fi uh, la latitudinea statelor la nivel național. Depinde de conținut și depinde de fiecare stat membru. În unele state membre, regulile de aplicare națională vor putea fi adoptate doar de către guvern, de exemplu în Franța, dar în alte state, și poate în majoritatea sau chiar în toate statele, vor fi necesare legi naționale. Sper, probabil că în Franța va fi nevoie de o intervenție a Parlamentului. Și uh, este de dorit ca intervenția Parlamentului să fie cât de rapidă și eficientă posibil. parlamentele naționale vor fi parte în elaborarea sistemului. Al doilea rol pe care pot să-l joace parlamentele naționale, dacă doresc, pentru că este vorba de o dimensiune politică și nu juridică, este vorba de felul în care se dă curs inițiativelor. Inițiativele care vor avea succes sau unele care au eșuat, însă au uh, reunit suficiente semnături pentru a transpune o, o preocupare a cetățenilor. Și chiar dacă Comisia Europeană nu este obligată să-i dea curs, uh, din punct de vedere politic am comit o greșeală dacă nu am răspunde acestor preocupări ale cetățenilor. Și aici trebuie să ne gândim împreună independent de conținutul regulamentului. Trebuie să încercăm să avem un schimb de idei con- continuu, pentru că experiența ne va arăta că există foarte multe in- inițiative de a interveni în domenii de competență împărțite între Uniunea Europeană și statele membre și pentru a-i satisface pe cetățenii europeni. Dacă estimăm că cetățenii își exprimă o adevărată preocupare, atunci va trebui deseori să existe un răspuns la nivel european și că uh, vor exista urmări și în Parlamentul European și în Consiliu, dar și un răspuns la nivel național. Mă bucur că am avut această uh, dezbatere și sper că vom rămâne în legătură pentru a putea utiliza această procedură în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Alen! Mulțumesc! Astăzi s-au spus foarte multe, iar noi, raportorii, avem de câștigat de pe urma tuturor acestor sugestii. Aș vrea să mă refer doar la două lucruri în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, deoarece s-au făcut multe comentarii care sugerau oarecum că Parlamentul European și Parlamentele Naționale sunt slăbite de acest, ar fi slăbite de acest proces. Bine, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European, Parlamentele Naționale și cetățenii au de câștigat. Acestea sunt cele trei elemente care au căpătat mai multă putere. E una, ca și domnul comisar, m-am implicat foarte mult în ceea ce privește discuțiile legate de funcționarea instituțională pe viitor și Parlamentul a fost consolidat în ceea ce privește dreptul de inițiativă și modul în care Comisia va reacționa la acest, la acest drept. Uh, și ar vrea să aud aceleași argumente și în ceea ce privește inițiativa cetățenească. Parlamentul, Parlamentului trebuie să se răspundă la inițiativa legislativă pe o perioadă, într-o perioadă de trei luni. Deci Parlamentul are dreptul să aștepte de la Comisie o propunere legislativă pe o perioadă de un an și dacă asta nu se întâmplă, vom cere explicații și cetățenii au același drept. Și dacă asta nu se va întâmpla, mișcarea politică atât la nivel european cât și la nivel național va fi atât de importantă încât va exista în continuare motivația de a merge înainte. Deci nu se va pierde acest impuls. Și acum depinde de noi să lucrăm împreună, însă această sugestie că Parlamentul ar fi slăbit e o idee pe care nu am cum să o accept. Cu toții suntem mai puternici, parlamentele și cetățenii. Vă mulțumesc! sunteți un model pentru mine, dumneavoastră, ca vicepreședinte. Domnul Hefner. Mulțumesc. Am să vorbesc acum la sfârșit în limba mea, pentru că Toată lumea aproape și-a folosit limba maternă. Vreau să mulțumesc tuturor, ca și raportor, pentru aceste contribuții uh, foarte interesante și fructuoase. Uh, ar fi mult prea mult să încerc să răspund fiecăruia acum. Unele deja au fost uh, menționate, uh, li s-a dat răspuns, uh, altele le luăm uh, cu noi. Am uh, rămas uh, cu câteva concluzii importante. În primul rând, dorim să creăm un instrument pentru cetățeni, nu altceva. Domnul Bronz vorbea despre uh, companiile europene care pot să înregistreze o inițiativă cetățenească. E bine, o privire în uh, propunerea comisiei și în raportul nostru arată foarte clar că este vorba aici exclusiv de cetățeni inițiativa cetățenească este una pentru cetățeni și nu pentru altcineva. Sigur că jurisprudența Curții Europene de Justiție va putea să se aplice exclusiv chestiunilor procedurale, nu asupra deciziilor politice luate de Comisia Europeană. Noi dorim să existe o procedură prin care inițiatorii să se simtă um, apreciați, să simtă că într-adevăr i-am auzit, uh, am discutat uh, dorințele lor exprimate în inițiativă și nu le-am aruncat pur și simplu la coșul de gunoi. Un al treilea element important cu care vreau să și închei. Dar înainte un uh, un, un comentariu. Dorim ca admisibilitatea să fie verificată la început, însă nu dorim ca comisia să fie sub uh, Uh, presiunea de a trebui să uh, verifice toate chestiunile juridice în cadrul acestei verificări la început. Uh, verificarea la început trebuie să fie una mai simplă, să vadă dacă este vorba de sfera de competență europeană, dacă are comisia, dacă are dreptul să, ia, să facă o propunere, dacă nu încalcă um, Um, în mod major valorile de bază ale Uniunii Europene. Este vorba de chestiuni fundamentale de bază. Dacă inițiativa le respectă pe toate, atunci inițiativa poate să se desfășoare mai departe, iar uh, verificarea mai uh, amănunțită are loc uh, după aceea. Eu am ascultat, noi am ascultat tot ce ați spus dumneavoastră. Cunoaștem și pozițiile guvernelor dumneavoastră și trebuie să spun că uh, există, uh, există diferențe dramatice în unele cazuri. Uh, acest lucru ține de pe cine întreb și ce întreb. De exemplu, guvernele guvernele au fost întrebate ce documente necesită pentru a verifica identitatea și apoi s-au um, răspuns avem nevoie de fie de um, pașaport, fie de carte de identitate, de permisul de vânător sau mai știu eu ce. Mai în momentul de față, mai degrabă încercăm să vedem care este situația în um, inițiativele cetățenilor la nivel național. Ce se verifică? Și, uh, e foarte interesant, am observat că multe documente nici măcar nu sunt cerute de guverne în cazul unor petiții la nivel național. Nu se cer toate aceste documente pe care ni le-au menționat nouă pentru verificarea la nivel european. De aceea aș dori să uh, încercăm să examinăm acest lucru împreună, pentru că ar fi foarte rău să avem un instrument la nivel european care însă să fie mult mai birocratic decât omologul său la nivel național. Acest lucru ar uh, confirma prejud- uh, prejudecățile împotriva Uniunii Europene. De aceea, rugămintea noastră pentru dumneavoastră este să intrați în dialog cu guvernele dumneavoastră, pentru că vom avea trialogul cu Consiliul cu privire la reglementarea finală Așadar, vom, va trebui să discutăm cu guvernele și dumneavoastră ar fi foarte bine dacă ați putea să discutați cu guvernele și să vedeți dacă nu se poate găsi o soluție mai pragmatică pentru cetățeni. Mulțumesc! După cum v-am promis, ne bucurăm să avem aici uh, pe președinta Comisiei pentru Petiții alături de noi. Doamna Mațoni, aveți cuvântul. Grație! Vă mulțumesc, stimată doamnă Gurmai. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor și președintelui Casini pentru organizarea acestei sesiuni. După părerea mea, această dezbatere a fost deosebit de interesantă. De asemenea, îmi dau seama că această inițiativă de a colabora uh, respectând uh, totuși uh, competențele noastre ale celor de la Comisia de Petiții, deci această idee de a colabora a fost foarte binevenită. A fost de asemenea o mare plăcere să îi ascultăm pe reprezentanții parlamentelor naționale și m-am bucurat foarte mult să văd că la lor acest nou drept această nouă inițiativă consacrată este atât de importantă. Mă bucură de asemenea faptul că aici între noi a existat o adevărată convergență și nu vorbesc doar de reprezentanții instituțiilor europene, vorbesc și de reprezentanții parlamentelor naționale. Bineînțeles că au existat nuanțe, au existat uh, divergențe de opinie, asta le-am văzut din uh, prezentările făcute, însă cred că sunt niște îngrijorări legitime, însă niște îngrijorări care nu reprezintă totuși un motiv pentru care să credem că vom avea o înfruntare politică între noi. După părerea mea, drepturile cetățenilor capătă acum un nou conținut. Aceștia pot într-adevăr participa la viața politică europeană și se pot simți într-adevăr și ei colegiuitori. Am luat act, bineînțeles, de anumite îngrijorări pe care le-au manifestat participanții și cred că va trebui să revenim asupra lor, cum ar fi calendarul. Cu toții au spus astăzi că trebuie să accelerăm acest proces, deoarece cetățenii așteaptă de foarte mult timp această inițiativă și ne va fi din ce în ce mai greu să le explicăm de ce am acumulat atâta întârziere de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Raportorii ne-au prezentat un calendar foarte exigent, mai ales pentru ei, însă Dat fiind uh, faptul că am avut deja, am început să avem contacte cu Comisia și cu Consiliul și date fiind uh, lucrările de până acum, acest calendar poate fi viabil. De asemenea, cele două documente propuse de raportorii de la AFCO și respectiv PETI sunt niște rapoarte care pot fi practic comparate între ele și pot fi puse pe picior de egalitate. Bineînțeles, există anumite nuanțe privind procedurile, însă cred că dacă vom da dovadă de simțul răspunderii, vom putea trece peste toate dificultățile. Așa cum vă spuneam și mai înainte, cred că trebuie să analizăm o serie de chestiuni care au apărut uh, în trecut pentru a putea trece mai departe. Trebuie într-adevăr să ne gândim mai bine la admisibilitate, așa cum au spus uh, foarte mulți colegi. Deoarece această admisibilitate trebuie să fie cât mai simplă. Deci cu cât mai simplă, cu atât mai bine. Bineînțeles, e nevoie de niște criterii pentru a stabili admisibilitatea. Iar aceste criterii trebuie definite cât mai precis cu putință pentru a evita o putere discreționară excesivă. Doamna Gruni de exemplu, a făcut o propunere, Dumneavoastră spunea că în faza de verificare a admisibilității să se țină cont de petițiile care de inițiativele care au avut aproape un milion de semnături, însă uh, nu au reușit să strângă atât de multe semnături, deci numărul exact. Eu cred că cerința privind uh, numărul de semnături trebuie să se facă, să se respecte după ce se stabilește admisibilitatea. Ar trebui de asemenea să ținem cont, să verificăm și să evaluăm rolul pe care îl poate avea și Comisia de Petiții în acest uh, proces. Foarte mulți raport, raportori, mă scuzați, au vorbit despre acest lucru, însă și mulți uh, alți vorbitori. Trebuie să știm exact ce anume poate să facă Comisia Europeană atunci când are o petiție admisibilă Deci comisia va lua o hotărâre de una singură sau va avea loc un schimb de păreri între Comisia Europeană și celelalte instituții. Deci, Comisia Europeană se va îndrepta către Parlamentul European sau ce se va întâmpla? reamintind rolul Comisiei de Petiții, de obicei noi eram uh, interlocutorul, intermediarul care stabilea legătura dintre cetățeni și instituții. Mă gândeam, mă gândesc că ar trebui să ținem mult mai mult cont de elementele care ar putea duce la un aviz negativ din partea Comisiei Europene sau la elementele care ar putea duce la o lipsă de activitate, să zic, o lipsă de reacție din partea Comisiei. Astăzi s-a vorbit despre faptul că această inițiativă se suprapune petițiilor un alt instrument cetățenesc. Se spune de asemenea că inițiativele cetățenești care nu au suficiente semnături să fie reclasificate drept petiții. E bine, nu sunt de acord cu așa o sugestie. Trebuie să evităm așa ceva pentru a evita orice confuzie acest instrument uh, inovator ar avea de suferit, ar fi slăbit printr-o astfel de măsură. Petițiile reprezintă un instrument de contact și de dialog al uh, cetățenilor cu instituțiile pentru a denunța uh, o infracțiune presupusă la legislația comunitară. Deci scopul este cu totul altul. Inițiativa cetățenească are un alt rol, uh, cel de a contribui la crearea de legislație, la activitatea legislativă. Deci e cu totul diferit de ceea ce facem noi la Comisia de Petiții. Trebuie să spunem asta foarte clar și trebuie să analizăm cu mare grijă aceste nuanțe. Le mulțumesc tuturor pentru munca lor, mai ales raportorilor, Vă mulțumesc pentru că ați făcut tot posibilul ca această echipă să funcționeze. Știți că la început au existat îndoieli, deoarece erau foarte mulți raportori, însă, în urma acestor prime luni de lucru, cred că opțiunea aleasă a fost cea corectă, deci să avem o echipă atât de bună. A Mulțumesc, doamnă președinte. Două femei au fost implicate în acest proces, pe lângă doi bărbați și e clar că o astfel de echipă a fost foarte eficientă. După părerea mea, au existat două comentarii în decursul dezbaterii și anume că acest, această procedură ar fi numai, una numai așa, de aparențe. Uh, vreau să contrazic o astfel de opinie. Sigur că pornim de la premisa că acest nou instrument nu trebuie să poată fi utilizat în mod abuziv. Ar putea să fie cel, cel mai democratic instrument al Uniunii Europene. Uh, S-a vorbit despre faptul că trebuie să poată fi ușor de utilizat, trebuie luat în serios uh, aspectele legate de protecția datelor și trebuie să evităm orice frustrare a cetățenilor prin efectuarea unei preverificări. Am să schimb acum limba și am să vorbesc în engleză. Am dori să avem cât mai multe inițiative cetățenești cât mai repede posibil, astfel încât cetățenii să utilizeze această nouă șansă, pentru că noi credem în ea. După cum știți, această inițiativă trebuie să devină o uh, realitate funcțională și acest lucru este unul pe care noi îl datorăm de multă vreme cetățenilor noștri. De aceea, prin colaborarea celor trei instituții, uh, suntem acum Uh, în măsura de a prezenta acest instrument. Dorim să cooperăm uh, cu toții și să facem eforturi foarte serioase pentru ca acest uh, instrument să fie disponibil pentru cetățeni cât mai repede posibil. Și acum, parlamentele naționale și guvernele au un cuvânt foarte greu de spus. Am avut această întâlnire înainte de întâlnirea uh, Uh, din noiembrie, pentru că vrem să vă rugăm să luați legătura cu guvernele dumneavoastră pentru a vă asigura că acest uh, instrument poate să devină realitate. Pentru că eu cred că noi, în Parlamentul European și Comisia Europeană, am făcut tot ce am putut. Sunt convinsă că și Olivier Chastel și cu echipa, împreună cu echipa sa doresc să coopereze cu Parlamentele Naționale. Dumneavoastră sunteți vocea Parlamentelor Naționale și avem nevoie de contribuția dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au rămas, pentru că mă uit în uh, sală și văd uh, fețele celor care au rămas. Mulțumesc uh, colegilor din, parlamentelor naționale, din parlamentele naționale, interpreților, directorului pentru relațiile cu parlamentele naționale, pentru că cred că e foarte greu să uh, reușești să uh, Um, obții participarea a uh, reprezentanților a 27 de parlamente naționale. Vreau să mulțumesc de asemenea reprezentanților celor două comisii și mă bucur că avem aici trei femei uh, la prezidiu. Uh, eu glumesc și spun că um, bărbații conduceau Europa înainte de criză, a venit criza, femeile au rezolvat-o, e doar o glumă. În orice caz, uh, am făcut uh, foarte multe eforturi până acum și împreună putem să dăm șansa uh, cetățenilor europeni să creadă în uh, Europa. Haideți să profităm de această șansă. Mă bucur că putem să facem acest lucru. Uh, you